Good afternoon, my dear friends. Let's begin. O după amiază plăcută tuturor. Haideți să începem, dragi colegi. Now, according to our, uh, our agenda, we'll have... Pe ordinea noastră de zi avem un punct referitor la o dezbatere cu colegul nostru, domnul Verufșat ca și coordonator pentru negocierile referitoare la retragerea Regatului Unit din UE. Și acum vom trece la acest punct de pe ordinea noastră de zi. Domnul Verhofstadt a fost numit, după cum spuneam, de către conferința președinților în data de 8 septembrie 2016 ca și coordonator pentru aceste negocieri. Conferința președinților a subliniat de asemenea faptul că și comisia noastră AFCO va fi asociată strâns acestei proceduri de la început până la sfârșit, tocmai pentru a pregăti un raport referitor la rezultatul acestui dosar. Evident, ne aflăm acum într-o etapă timpurie în întregul proces, însă aș dori să-l rog pe domnul Verhofstadt să ne facă o scurtă prezentare a întregului dosar, a progreselor înregistrate și apoi vom avea un schimb de opinii. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că uh, îmi dați ocazia în AFCO să vă prezint ultima stare a lucrurilor în acest dosar și am uh, solicitat ca acest punct să fie introdus pe ordinea de zi pentru a vă explica în ce situație ne aflăm, care este etapa actuală a procedurii și, în al doilea rând, pentru a începe să strângem a, părerile și observațiile colegilor din AFCO referitor la rezoluție, așa zisa rezoluție pe care Parlamentul nostru o va pregăti și sper eu că o va adopta în următoarele două luni. Plecând de la informația de care noi dispunem, s-ar putea ca autoritățile britanice să acționeze, să activeze articolul 50 la, cu ocazia Consiliului din 9 martie. Să activeze articolul 50. Ceea ce ar însemna că și Consiliul European, până la sfârșitul lunii martie, cel mai târziu începutul lui aprilie, 6-7 aprilie, va trebui să definească linii îndrumătoare referitoare la negocieri. Și dacă așa stau lucrurile și dacă activarea articolului 50 are loc uh, pe 8-9 martie și liniile îndrumătoare sunt hotărâte la sfârșitul lunii martie, începutul lui aprilie de către Consiliul uh, European, atunci este absolut necesar să avem o rezoluție a Parlamentului prin care Parlamentul să-și asume o poziție până la jumătatea lunii martie. Scopul acestei rezoluții fiind să exprimăm avizul Parlamentului în ceea ce privește activarea articolului 50 și a propunerilor făcute de guvernul britanic în, uh, la începutul zi, lunii martie. De aceea cred eu că din acest motiv este absolut crucial ca nu numai să începem să pregătim această rezoluție, ci în același timp să fim în măsură să cunoaștem diferitele avize și păreri, mai întâi în cadrul AFCO, pentru că e comisia cea mai implicată, și apoi Săptămâna viitoare voi uh, merge și la conferința președinților de comisii pentru a vedea și acolo care sunt avizele din partea diferitelor comisii pe ideea aceasta unei astfel de rezoluții din partea Parlamentului. După cum știți, președinții de comisii europene, de comisii uh, parlamentare, uh, trebuie să vadă cum vom pregăti câte un raport pentru fiecare comisie cu patru puncte cheie care le-au fost înaintate și bănuiesc că fiecare coleg a primit deja aceste informații. Dacă nu, atunci am să rog secretariatul AFCO ca împreună cu secretariatul conferinței președinților de comisii parlamentare să distribuie acestea, uh, aceste întrebări către membrii AFCO. Pentru că primii din Parlamentul European care trebuie să fie la curent cu uh, aceste uh, chestiuni sunt membrii AFCO. Și vor exista rapoarte redactate de către fiecare din comisiile parlamentare și vom avea și un studiu realizat de către Comisia AFCO. Cam asta va trebui să discutăm la un moment dat. Și de aceea am cerut să punem acest punct pe ordinea de zi. Pentru că eu plec de la ideea că s-ar putea ca la jumătatea lunii martie Parlamentul să trebuiască să-și exprime avizul despre întregul proces. Dacă nu se activează din partea guvernului uh, britanic uh, articolul 50, nu pe 9 martie, ci mai târziu, pentru că pot să apară mereu, nu știu, dificultăți, dificultăți uh, în Parlament și lucrurile trebuie să se întoarcă înapoi în Senat, în Casa Comunelor. Bun, eu nu sunt specialist, dar cu siguranță Richard Corbett e mai specialist decât mine pe chestiunile constituționale, instituționale din Regatul Unit. Dar dacă lucrurile merg mai lent decât credem noi și dacă se ajunge la o activare a articolului 50 la sfârșitul lunii martie, atunci oricum ședința din de plen din aprilie 1 va fi cea în care va trebui să avem o propunere de rezoluție. Deci, fie e martie 2, fie aprilie 1. Atunci, cu siguranță vom ști ce și cum. Și de ce e necesar să facem acest lucru? Pentru că trebuie să fim cu două săptămâni înainte, în așa fel încât să putem influența acele linii îndrumătoare ce vor fi hotărâte la nivel de Consiliu European. Acesta e motivul principal. Și tocmai de aceea am cerut, domnule președinte, să avem această ședință la AFCO și să putem să colegem deja primele idei, informații, întrebări, sugestii despre felul în care această rezoluție a Parlamentului ar trebui să fie redactată. Apoi, în ceea ce privește procedura referitoare la această rezoluție, conferința președinților a ajuns la concluzia că ar trebui să înaintăm o rezoluție direct în plen la care se subscrie tot atât de mulți membri deci, uh, spre exemplu, uh, liderii de grupuri politice care reprezintă o majoritate în Parlament. Și am adăugat eu la această dorință și am discutat și cu doamna Iubner pe acest subiect, ca și președinte AFCO, faptul că AFCO trebuie să fie asociat la acest exercițiu. Pentru că trebuie să confirmăm acest lucru, și anume că AFCO este comisia lider în acest dosar, în negocierile și în rezultatul negocierilor cu autoritățile britanice. Deci, ideea este să putem înainta o rezoluție în plen semnată de liderii grupurilor politice, cât mai numeroși cu putință, care se reprezinte majoritatea Parlamentului și, mai mult decât atât, președintele Comisiei AFCO, doamna Danuta Hübner, evident, va semna acest text și va fi punctul de plecare al dezbaterii în plen și al voturilor ce vor avea loc atunci. Acesta era al doilea aspect pe care vreau să-l clarific și anume care este procedura și scopul pe care, uh, procedurii pe care îl uh, vom urma. După cum am spus, Eu, dacă e nevoie, voi merge în fiecare grup politic, voi merge deja la conferința președinților de comisii, merg astăzi la AFCO, mâine merg la uh, conferința președinților de comisii, ideea fiind să putem discuta și să știm exact din partea noastră care vi se pare elementele cheie în acest dosar și care trebuie să apară în rezoluție. Scopul rezoluției nu este să venim cu un răspuns la fiecare eventual posibil subiect care ar putea la un moment dat să fie discutat pe durata negocierilor. Eu am participat la niște ședințe care au fost deja organizate de Comisia Europeană, de Michel Barnier, împreună cu reprezentanța statelor membre pe acest subiect și pot să vă spun că sunt ședințe rotnice, interesante, complicate, în care încercăm să punem în comun toate cunoștințele noastre pentru a fi gata pentru aceste negocieri ce vor începe în principiu prin luna aprilie sau în luna mai. Deci asta ar fi de asemenea și misiunea comisiilor parlamentare, să ne ajute în acest sens. Iar după părerea mea, ceea ce trebuie să fie cuprins în rezoluție, conținutul acesteia, sunt acele, cum zic eu, principii, linii roșii, noi, pe care noi, ca și Parlament, le considerăm a fi temelia, baza de plecare pentru negocieri. În așa fel încât, în momentul în care la final se ajunge la un acord, să fim în măsură să venim cu un aviz pozitiv față de aceste acorduri. Da, e clar că vor să fie discuții complicate, dar cred eu, cu cât mai repede Parlamentul este implicat, bazându-ne pe această rezoluție, în acest exercițiu de negociere, cu atât rezultatul va fi mai bun. Și tocmai de aceea consider eu că este absolut necesar ca, de fapt, noi să fim în măsură să influențăm sau să contribuim, poate ar trebui să spun, la redactarea acestor linii îndrumătoare hotărâte de, sau redactate de Consiliul European pe care, după cum vă spuneam eu, ne așteptăm să le avem fie la începutul lui aprilie sau, dacă nu, la sfârșitul lui aprilie, dar care vor fi ulterior urmate de altceva de niște direcții care vor fi hotărâte de către Consiliul Afaceri Generale. Nu e ca și cum Consiliul European dă un mandat și bă, la revedere băieți, ne mai vedem peste 15 luni. Nu. Și uh, mult noroc. Nu, nu, nu așa. Felul în care se vor derula lucrurile este că Consiliul pentru Afaceri Generale va monitoriza negocierile pe parcurs și va adapta sau va oferi mai multe detalii la mandatul de negociere. De asemenea, și pentru că s-ar putea foarte bine că la un moment dat uh, mandatul să nu mai fie uh, potrivit dacă în cursul negocierilor se pare că există, apare, eu știu, o problemă, un obstacol, o înțelegere ce trebuie uh, finalizată, e clar că nu o să aștepte Consiliul până la finalul negocierilor și să vină și să spună da, și, da sau nu, ci va trebui să avem un proces dinamic în care Consiliul European, la începutul aprilie sau la sfârșitul aprilie, decide de un mandat și odată ce au început negocierile, atunci Consiliul pentru Afaceri Generale este cel care, prin intermediul unor directive, așa le numesc ei, sau ghid îndrumător, va preciza felul în care acest mandat se va derula. Deci, după părerea mea, este și un motiv acesta, și anume ca noi să începem să venim și noi repede și să uh, prezentăm poziția noastră într-o rezoluție și cred eu că este necesar să continuăm această dezbatere la AFCO în mod uh, repetat, în mod uh, periodic, pentru că și Consiliul Afaceri Generale va adapta aceste ghiduri în îndrumătoare periodic. Acum, punctul de plecare este următorul. Propunerea pe care o vor face autoritățile britanice în momentul în care vor activa articolul 50. Dar motivul pentru care cred eu că ne putem deja pregăti în următoarele săptămâni și să avem o rezoluție este că, mai mult sau mai puțin, noi știm cam care o să fie propunerea făcută de autoritățile britanice la începutul lui aprilie. Sau, mă rog, în momentul în care vor activa uh, articolul 50 la începutul lui uh, martie. Am avut o intervenție a doamnei uh, Teresa May, în, avem un text de șapte pagini în care explică cam care este conținutul acestui Brexit încă din ziua 1, din prima zi, în afară de UE, de Uniunea Vamală, în afară, dincolo, deci în afara uh, jurisdicției Curții Europene de Justiție, în afara uh, pieței unice și vreau să vă spun că s-au tot publicat tot felul de uh, cărți albe fantastice cu exact același conținut ca și paginile doamnei uh, Teresa May. E extraordinar să treci de la șapte pagini la șaptezeci fără să adaugi nimic în plus. Eu, sincer, am văzut foarte multe documente și pagini uh, în viața mea de politician, însă n-am reușit eu personal niciodată să fac așa ceva. Deci cele șapte pagini ale intervenției doamnei mei și cele 70 de pagini ale cărții albe, în fond, sunt coerente, aliniate, în sensul că acoperă aceleași propuneri, aceleași idei. Acum, deci, mai mult sau mai puțin, putem spune că știm cam care va fi propunerea ce va fi înaintată în momentul în care ascultăm, citim uh, intervențiile doamnei Teresa May, când citim de Cartea Albă, care a fost acum publicată, dacă nu mă înșel, chiar acum două săptămâni, nu? De către autoritățile britanice. Și ultimul punct la care doream să mă refer și motivul pentru care cred eu că este absolut important, poate nu neapărat astăzi oral, ci și înscris, ca secretariatul AFCO împreună cu mine, ca și coordonator, să putem să primim ideile dumneavoastră, să le culegem, care sunt elementele cheie ce trebuie să figureze în această rezoluție, bazându-ne pe ceea ce știm deocamdată. Și poate că aș putea să mai adaug câteva elemente. Un element ar fi, spre exemplu, faptul că rezultatul negocierilor nu ar trebui ca statutul unei țări din afara Uniunii Europene să fie mai favorabil decât statutul unei țări în interiorul Uniunii Europene. Cred că e foarte necesar să facem această declarație de principiu în mod foarte răspicat. Și anume, nu poți să fii membru al Uniunii Europene și la un moment dat să-ți alegi așa, să-ți iei pe alese politicele la care vrei să mai participi și cele la care nu. Nu. Dacă vrei să continui să participi la anumite politici ale Uniunii Europene, trebuie să fii și coerent din punct de vedere al obligațiilor aferente acelor politici să plătești pentru ele, să îndeplinești și celelalte obligații care sunt uh, logice și aferente acelei politici. Apoi, un alt aspect, uh, organizarea în timp a negocierilor, secvențarea lor. Dacă, spre exemplu, autoritățile britanice ar trebui să propună un acord de liber schimb, putem începe și discuta acest lucru. Așa a spus și domnul Barnier. Întâi trebuie să ai un acord pentru a te retrage din UE înainte să fii în măsură să negociezi un nou statut sau o nouă relație, o nouă legătură cu uh, uh, Uniunea Europeană, spre exemplu, sub forma unei, uh, unei, uh, unui acord de liber schimb. Nu. Pentru a avea un astfel de acord de liber schimb, întâi trebuie să te retragi cu totul. Apoi, o altă întrebare ar fi să ne gândim la cetățeni cetățenii care se confruntă cu consecințele și problemele ce decurg din asta. Și mă gândesc aici nu numai la cetățenii britanici care trăiesc pe continent, ci și uh, cetățenii europeni care trăiesc pe, uh, în Regatul Unit. Care sunt drepturile pe care aceștia le vor mai avea pe viitor? Și, până un alta, care sunt drepturile de care vor beneficia pe durata negocierilor. Apoi, pe termen mijlociu, Acordul de retragere, care evident, după cum știți, va, va însemna de asemenea și o întreagă dezbatere de natură financiară, n-am să intru acum în detalii, dar uh, nu e neapărat acum scopul uh, întregii negocieri uh, și nu cred că e nici scopul unei rezoluții să discutăm despre, deja încă de pe acum despre aspectele financiare. Însă e clar că la un moment dat, întregul acord de retragere va fi deplin dacă și povara financiară este rezolvată și dacă se ajunge la un acord pe această povară financiară. Eu cred că rezoluția noastră are nevoie de asemenea și de un răspuns la întrebarea dacă da sau nu trebuie să analizăm uh, diferitele competențe acordate Regatului Unit. Pot să vă spun deja încă de pe acum, domnule președinte, că m-am confruntat deja uh, cu anumiți reprezentanți al acestor uh, puteri delegate, cel puțin un reprezentant al uh, statului, unui stat membru european care au mari îngrijorări în ceea ce privește consecințele uh, Brexit asupra lor. Mă gândesc, spre exemplu, la Irlanda de Nord și ideea unei frontiere și consecințele economice, sociale, politice pentru a putea re- reconstrui sau reinstaura această frontieră și felul în care se poate rezolva acest lucru. E clar că nu e simplu, nu e simplu deloc și trebuie să fim atenți și la asta. Și următorul punct. Dacă da sau nu e nevoie nu numai să discutăm despre aranjamentele economice, ci și despre uh, situația geopolitică, chestiuni de securitate internă-externă cu care ne vom confrunta. În mod normal, un Brexit pur, curat, înseamnă de asemenea și afaceri externe. În cea înseamnă de asemenea și chestiuni de securitate internă, spre exemplu cooperarea în cadrul Europol. Punem capăt. Punct. Asta ar însemna că și aceste lucruri trebuie discutate și există niște principii clare, că nu putem să avem așa la schimb, tia, ă, niște schimburi între pe de o parte, nu știu, chestiuni de securitate internă, externă și pe de altă parte chestiuni de, de economice. Nu, nu, nu, nu dăm la schimb și nu ne apucăm să ne tot uh, milogim unii la alții. Nu, trebuie să fie un pachet la uh, clar și răspicat, uh, uh, bine delimitat. Trebuie să ne gândim la asta pe viitor. Și în final, întreaga discuție pe Brexit nu e doar o discuție despre felul în care vom stabili un nou parteneriat, pe de o parte noi, ca Uniunea Europeană și pe de altă parte Regatul Unit, ci de asemenea înseamnă și o șansă, o oportunitate și bănuiesc că și uh, AFCO e de această părere și am ilustrat-o deja prin uh, abordarea noastră din două mari rapoarte pe acest subiect, posibilitatea de a munci pe viitor la o reformă a Uniunii Europene. Pentru că nu poate fi numai o negociere de tip defensiv cu autoritățile britanice, ci ar trebui să fie în paralel și un nou început pentru Uniunea Europeană, pentru că aceasta să fie gata să facă față provocărilor cu care se va confrunta pe viitor. Iată, deci, diferitele elemente. Cele pe care le-am prezentat nu sunt doar uh, o listă închisă, ci o modestă contribuție la dezbaterea noastră din, de la AFCO și cu siguranță vom îmbogăți aceste puncte pe, în săptămânile viitoare, când am să încerc să colectez din partea dumneavoastră toate aceste principii cheie care trebuie neapărat să se regăsească în rezoluție. Și să nu trebuiască să facem asta în plen odată ce munca s-a încheiat. Nu, trebuie să facem acum. Acum chiar de la bun începutul acestei uh, proceduri pentru a cunoaște și exprima clar poziția Parlamentului. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Mulțumim frumos, domnule Berhofstadt. Am mai multe solicitări de intervenție. Am să dau cuvântul mai întâi lui Ramon Foareghi. Mulțumesc, domnule președinte, îți mulțumesc frumos, Ghi, Mie mi se pare că ar trebui să um, spunem câteva lucruri despre negocieri. Eu nu sunt sigur că o rezoluție a Parlamentului, acum la începutul negocierilor, poate să îmbine în mod adecvat aspirațiile noastre cu prudența necesară și um, distanța de care avem nevoie în momentul în care începem o negociere. Eu nu cred că este fundamental să avem o asemenea rezoluție acum, la începutul negocierilor. E prima mea îndoială. Mai am și o altă îndoială. Înainte să negociem cu Regatul Unit ce se va întâmpla pe viitor, trebuie mai întâi să le acordăm uh, posibilitatea aceasta pe care și-au câștigat-o, să iasă din Uniunea Europeană. Și eu cred că în momentul în care definim felul în care Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană, trebuie să ne gândim și cum să reglementăm multe alte aspecte. E un fel de uh, dublu drum. Dub... Înainte de a ști încotro ne îndreptăm, să vedem de unde anume plecăm. Deci să rezolvăm chestiunile actuale înainte să ne gândim la viitor. De asemenea, mi se pare foarte, foarte interesant că discutăm despre cetățeni și mă alătur comentariului pe care l-a făcut Verhofstadt că trebuie să ne gândim la cetățeni. Aș mai adăuga ceva. Drepturile pe care cetățenii le-au câștigat, pentru că în joc se află determinarea drepturilor cetățenilor britanici peste tot în Europa. Mă gândesc mai ales la Spania, unde avem mulți cetățeni britanici, apoi uh, interesele celor aproape 4 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în Regatul Unit sunt, e vorba despre drepturi câștigate și să vedem cum vom putea să garantăm respectarea acestora. Al patrulea subiect. Mă îngrijorează în mod deosebit faptul că negocierile cu Regatul Unit vor include un capitol foarte complex despre entitățile substatale, respectiv uh, Mm, nu știu, spuneți, puteți să le spuneți cum vreți, substate, cum spunea azi dimineață doamna profesor care ne-a vorbit despre acest subiect, și consecințele politice asupra organizării Uniunii după ce Uniunea Europeană va accepta să eventual se recunoască aceste substate care nu sunt un stat. Pentru că va fi oricum o problemă uh, foarte gravă, de dreptul violentă. Și vrem să găsim o soluție pentru aceste entități substatale. Eu oricum spun că de fapt deschidem o cutie a Pandorei. Există multe realități teritoriale Există multe entități teritoriale care ar putea să se folosească de acest precedent, deci mă îngrijorează. Eu cred că una dintre liniile roșii trebuie să fie că Regatul Unit nu poate să negocieze spații internaționale paralele înainte de a se retrage. Pentru mine, negocierile între ghilimele, între Trump și mei asupra unui viitor acord comercial E ca și cum mi-ai pus sare pe rană, mă, mă doare. E o manieră absolut neloială de a negocia. Așa ceva nu se poate întâmpla. Deocamdată suntem aici, suntem împreună și... Um, și nu o spun din întâmplare, pentru că miercuri votăm CETA și vom hotărâ ce cadru comercial uh, va exista pe viitor pentru Uniunea Europeană și va începe un nou drum. Și Doamna May, în discursul său, încă o dată a insistat asupra faptului că ea vrea să creeze relații internaționale după ce vor fi liberi, între ghilimele, iarăși. Mie mi se pare foarte important și trebuie să spunem acest lucru. Și închei. Verhofstadt a spus că lucrăm și mă bucur foarte mult. Însă, să vorbim despre bun, prea bine cunoscuta capacitate politică a Regatului Unit pe plan internațional – și am senzația că ei sunt mult mai bine pregătiți decât noi. Mă face să mă gândesc că ei muncesc și că noi nu facem cine știe ce. Vă întreb, vor începe negocierile de pe o, o poziție avantajoasă? N-ar fi trebuit să avem deja propunerile noastre gata, pregătite? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă amintesc că mai avem doar 25 de minute la dispoziție pentru această discuție. Dau cuvântul acum uh, colegii noastre. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mă alătur uh, motivelor de îngrijorare pe care le-a menționat și domnul Haureghi. Adevărul este că eu vreau să-i mulțumesc domnului Verhofstadt pentru că are o experiență foarte bogată la nivel european și o experiență de deputat european delungată. Eu cred că riscăm să fim puțin derutați. În mod normal învățăm mai ușor din greșelile noastre și uh, în Comisia AFCO știm foarte bine acest lucru. Și aș vrea să vă trag atenția asupra anumitor lucruri. Eu vin din țara Baștilor, sunt în același timp și din Spania și sunt și cetățean europeană. Și este un citat al lui San Ignacio de Loyola, care era și el din țara Baștilor, atunci, în vremuri tulburi, în vremuri uh, de uh, um, convulsii, să nu începi să faci uh, cine știe ce mișcări pripite. Vedeți, avem aici un eveniment care va da apă la moară populiștilor și secesioniștilor care vor să creeze entități substatale. Și aceste uh, entități riscă să mineze proiectul european, pentru că problemele interne ale britanicilor sunt doar ale lor. Avem valori și interese. Dacă nu facem o armonizare corectă a valorilor și a intereselor, atunci inter, uh, negocierile ne vor lovi cumplit și nu, în mod neașteptat. Noi putem să fim de acord cu anumite uh, Uh, valori și să înțelegem anumite interese, dar să nu vrem noi să rezolvăm problemele pe care le-au creat alții. Eu zic că e bine să dai dovadă de imaginație, de creativitate, dar în chestiuni instituționale, uh, eu zic să fim atenți. De aceea îmi place această maximă a lui San, San Ignacio de Loyola. Și mai am uh, niște întrebări cât se poate de concrete și le transmit, sunt ale uh, colegului meu. Considerați că dacă ar avea loc uh, o, o modificare a guvernului și nu s-ar mai activa articolul 50, ce se va întâmpla cu Brexitul? În cazul în care nu va exista un acord, care vor fi implicațiile pentru toate entitățile și mai ales pentru bănci? Există acordurile comerciale și britanicii au propriile lor cote în aceste acorduri comerciale, după Brexit, aceste cote vor dispare și vor fi uh, redistribuite între celelalte state membre? Sau ce se va întâmpla cu ele? Oricum, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră în această comisie și pentru răspunsuri. Mulțumesc. Acum, domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Verhofstadt. Cu toții suntem de acord că ne aflăm într-o situație nemai întâlnită și avem nevoie de soluții nemai întâlnite. Toți colegii spun că nu noi trebuie să rezolvăm problemele din Regatul Unit. Este răspunderea lor. Răspunderea cetățenilor din Regatul Unit, din toate părțile Regatului Unit și este responsabilitatea Guvernului și a Parlamentului din această țară. Ceea ce înseamnă pentru noi că trebuie să găsim o poziție în funcție de evoluția aspectelor pe care le cunoaștem cu toții, cu toate avantajele și dezavantajele și să ținem cont de realitățile din Uniunea Europeană. Nu discutăm despre ceva imaginar. Nu, discutăm despre realitatea de zi cu zi a cetățenilor europeni. Și de aceea cred că trebuie să ținem cont de interesele cetățenilor de ambele părți. Și mă rog, am, astăzi încă din Europa celor 28 de state membre, pentru că există semne de întrebare și în alte state membre despre cum va continua procesul de integrare și unde sunt soluțiile pentru problemele cu care ne confruntăm. Vorbim în continuare despre uh, subiecte grave, ca de exemplu datoriile, dezechilibrele sociale, inegalitățile, cum putem face față concurenței mm, cu alte țări ce facem cu relațiile cu Rusia, cu China, cu SUA. Trebuie să includem toți acești parametri în poziția Parlamentului înainte să ne gândim la altele. Ce înseamnă pentru noi? Și aici vreau să fiu clar și răspicat. Și nu trebuie să dăm înapoi pentru că avem libertățile fundamentale, drepturile fundamentale din Uniunea Europeană și acestea trebuie să fie baza negocierilor. Pentru că este indispensabil pentru ca cele 27 state membre să rămână împreună. Dar trebuie să ne gândim cum facem ca să mai rămânem împreună. Pentru ca exemplul Regatului Unit să nu să se soldeze și cu alte consecințe. De aceea trebuie să trimitem un mesaj clar și întregul proces al negocierilor trebuie să fie o ocazie în care noi să ne întrebăm dacă noi ne comportăm așa cum se așteaptă cetățenii să o facem. Aceasta este provocarea. Nu vreau să mă mai lungesc. Văd că uh, președintele se uită la mine. Mai am observație în ce privește acordurile internaționale comerciale, sunt de acord. Nu mai putem uh, accepta să existe vreo negociere înainte de Brexit, o negociere pe care o face Legatul Unit uh, cu noi parteneri. Și să nu uităm acordurile pe care tocmai uh, le-am încheiat anul acesta. CETA, acordul cu Japonia pe care tocmai am început să-l negociem. Trebuie să includem, cum spuneam, în procesul de negociere toți parametrii. Mulțumesc, domnul Sarujvos. Eu urmăresc dezbaterea aceasta de la bun început și dacă la început în prezentarea dumneavoastră, dragă colega, n-am mai văzut uh, această diviziune clară între trecut și viitor. Deși s-au scris mii și mii de pagini. Această despărțire este imposibilă, deși este o realitate. Și trebuie să facem analiza acum și după aceea plecarea Regatului Unit zdruncină UE, Uniunea Europeană, din punct de vedere politic, a securității, economic. Viitoarele relații sunt mai importante decât condițiile în care loc divorțul. Pentru cei care știu cum se întâmplă cu procedura de divorț, se vorbește despre despărțirea partenerilor, dar și de viitoarele relații și, mă rog, împărțirea patrimoniului. Eu, eu, sunt perfect convins că nu avem cum să ne despărțim. Eu sunt membru la FECI la AFCO, în același timp. Vă rog să îmi cer scuze, dar AFCO nu este competentă. AFCO nu este competentă pentru că este o structură internă de guvernanță. În mod normal nu vă ocupați de țări terțe. Comisia specializată în acest sens este AFET și AFET ar trebui să fie implicată pe picior de egalitate cu... Deci AFET ar trebui să fie pe picior de egalitate cu AFCO. Și în plus să cred că AFET ar trebui să fie numărul 1 și AFCOT ar trebui să fie numărul 2. O spun așa pe șleau. Și chiar și pe chestiuni de comerț aș apăra competențele Comisiei INTA. Din acest motiv aș propune să considerăm că este o chestiune tripartită, care vizează trei comisii, nu doar una singură. Eu cred că e mai degrabă o problemă de geopolitică și de securitate în momentul în care Uniunea Europeană își pierde unul dintre membrii cei mai importanți. Deci poate ar fi bine să avem uh, întâlniri uh, comune sau oricare alt format, pentru că altfel va fi un punct de vedere părtinitor. Un aspect suplimentar, dacă viitoarele relații și libera circulație sunt aspecte cheie, ele sunt aspecte cheie pentru țările din Europa de Est, or Brexitul este negociat de vechea Europa. Michel Barnier și vechiul și colegul Verhofstadt, cei care sunt cei mai interesați, cei care vor avea cel mai mult de suferit, de fapt nu sunt prezenți. Sunt complet din afara jocului. Și Aș lansa un apel colegului Verhofstadt, așa cum am făcut și față de Barnier, dar în zadar, ca interesele resortisanților din uh, Europa Centrală și de Est să fie apărate mai bine, pentru că ei vor să ce mai mult. Pe când uh, vechea Europa are numai de câștigat dacă City se mută la Paris sau la Dublin. Deci aș vrea să existe și un, un uh, echilibru geopolitic. Mulțumesc, domnul Șoflin. Domnule președinte, mulțumesc domnului Verhofstadt pentru prezentare. Ne-ați rugat să indicăm liniile roșii, deși nu avem mult timp. Tot ce s-a spus e de la sine înțeles. Aș vrea să sugerez ca că nimeni nu a început să aibă discuții preliminare cu Regatul Unit și trebuie să admirăm această unitate între cele 27 de state membre. Uh, presa britanică vorbește despre această sumă de 60 de miliarde care ar fi pedeapsa pentru că părăsesc cuie, nu știu dacă e adevărat sau nu. Sunt perfect de acord cu faptul că trebuie protejate drepturile cetățenilor europeni din Regatul Unii și a cetățenilor britanici din Europa. Niciun fel de expulsări, aceasta este o linie roșie. Eu aș pune mult accentul pe problema Irlandei de Nord. când ne uităm din Londra, pare să fie o problemă internă, dar de fapt este o problemă europeană, pentru că are potențialul de a afecta Europa de Est. N-ați menționat, dar uh, aveți de gând să invitați pe doamna May la plenară? Păi depinde de ce va hotări conferința președinților. Văd că avem o problemă majoră de comunicare și asta nu are nimic de a face cu liniile roșii, ci este important pentru relațiile viitoare. Cum influențăm noi opinia publică din Regatul Unit? Când merg la Londra, am senzația că trăim o lume paralele. Ei nu ne înțeleg și nici noi și ei cred că nici noi nu înțelegem. Deci avem o problemă de comunicare. Trebuie să le spunem că avem și noi grijile noastre cât se poate de pertinente, dar acest mesaj nu le parvine. Și în plus, am senzația că divorțul este văzut în termeni um, de patrimoniu, de bunuri materiale din perspectiva britanică. Ar fi bine să evităm uh, polarizarea dezbaterii, ca și cum alegerea este doar între da și nu. Nu știu, să nu vorbim mai despre linii roșii. Puneți să spuneți linii verzi, linii roz, cum doriți dumneavoastră. Și sunt de acord cu faptul că tonul negocierii va avea un impact asupra viitorilor relații. și tare, tare mie că totul va merge foarte prost. Mulțumesc acum Richard Corbett. Thank you. You, might consider it curious. Mulțumesc. Poate vi se pare bizar că un membru britanic dorește să ia cuvântul pe acest subiect. Bineînțeles, trebuie să le oferim spațiu celor 27 și reprezentanților lor să-și definească poziția. Însă, v-aș spune și eu câteva idei. În primul rând, în ceea ce privește calendarul, cred că Giffer Hofstadt avea dreptate să spună că nu există nimic sigur în politică, dar probabil în ceea ce privește intenția guvernului britanic. Da, există această intenție de a trimite notificarea pe data de 9 martie, însă mai există niște obstacole care trebuie depășite înainte să o poată face. Așa că dați dovadă de istețime fiind atât de atent. Pe conținutul scrisoarei care va fi uh, primită din partea Regatului Unit. Avem acum pic, puțină claritate cu aceste șapte pagini din discurs, 70 de pagini din uh, Cartea Albă. Cum spuneau și colegii mei, Regatul Unit e mai bine pregătit decât suntem noi. Eu nu sunt atât de sigur. Comentariile din Regatul Unit erau legate de cât de neclară e Cartea Albă în ceea ce privește multe dintre aspecte. Cred că guvernul britanic încă e divizat pe chestiuni cheie, nu are o poziție clară uh, cu privire la ce își dorește să își asigure. Și e destul de ambigu ceea ce spune, de exemplu, despre Uniunea Vamală. S-ar părea că vor să o părăsească, dar au apoi un aliniat în care spun că poate anumite părți din Uniunea Vamală ar putea să rămână valabile și pentru noi. E dificil de înțeles, mai ales dacă cunoaștem regulile OMC pe asemenea chestiuni. Nu spun nimic cu claritate nici cu privire la agenții, diferitele agenții. Dacă dorește sau nu dorește să facă parte din Agenția pentru Medicamente, Aviație Civilă, Substanțe Chimice, Europol, par să spună că da, poate ar mai trebui să participăm, însă nu o spun foarte clar. Nu spun nimic nici în ceea ce privește domeniul agriculturii, pescuitului, nu îndeajuns încât să ne dăm seama ce își doresc pe aceste domenii. Și sunt noi subiecte care sunt descoperite în fiecare zi. De exemplu, în Irlanda de Nord, Casa Comunelor a aflat de curând când un uh, funcționar le-a spus că doar să-și plimbe câinele peste frontieră cu Irlanda de Nord va va fi pe viitor o problemă, va fi nevoie de certificate speciale, mai există și ferme care trec peste granițe, ce se întâmplă când un câine de pază la o turmă va trece peste frontieră, sunt foarte multe lucruri la care nimeni nu s-a gândit încă. Nu e foarte sigur că notificarea, atunci când va fi trimisă, va aborda toate chestiunile. Într-un asemenea caz, Parlamentul European va avea o problemă cum să reacționeze la o scrisoare care nu spune ce își dorește Regatul Unit cu un grad de claritate mulțumitor. Vom vedea, poate greșesc. punctul care a fost atins în legătură cu entitățile substatale din Regatul Unit. Domnul Scholz are dreptate când spune că Parlamentul European nu poate să facă nimic pe problemele interne ale Regatului Unit. Însă cred că ar fi corect să avem o referință, o indicație din partea Parlamentului European în care să recunoască faptul că diferite părți din Regatul Unit au poziții diferite pe problemă. Am putea face acest lucru. Alte instituții nu pot, dar Parlamentul European, care nu reprezintă state, ci cetățeni, ar putea să aibă o asemenea recunoaștere, să spună că cetățenii din anumite părți ale Regatului Unit și reprezentanților au altfel de păreri. Da, într-adevăr, o parte din uh, Regatul Unit, dacă într-adevăr Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană, o parte a Regatului Unit, Irlanda de Nord, va avea o populație în care majoritatea dintre cetățeni vor continua să fie cetățeni ai Uniunii Europene. Pentru că oricine din Irlanda de Nord are dreptul fie să aibă ambele naționalități, irlandeze și a Regatului Unit. Și se pare că majoritatea populației de acolo, în asemenea circumstanțe, dacă nu au făcut-o deja, vor dori să aibă și un pașaport irlandez. Așa că cred că trebuie să ținem cont și de acest fapt. Încă un lucru în care ar putea să apară în rezoluție timpul, la sfârșit, să avem timp suficient în Parlamentul European, în Parlamentul Britanic, să avem suficient timp înainte de termenul limită de 2 ani, dacă nu este extins, să putem să gând- cântărim lucrurile cum trebuie. Nu vreau să intervin în definirea unei poziții politice, însă am vrut să vă spun care sunt gândurile mele. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Mai am doi vorbitori pe listă. Vă amintesc, timpul ne presează. Diana James. Mulțumesc, domnule Verhofstadt, și eu sunt din Marea Britanie, sunt fost membru al UKIP voi avea o poziție diferită față de Richard, dar doar pentru a răspunde la cele auzite. Salut cele spuse acum în prezentare, însă aș fi vrut să văd cele 40 de întrebări în avans. Ne-ar fi ajutat foarte mult în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței reuniunii. Raportul mă dezamăgește, am reușit să citesc doar trei pagini, dar se pare că nimeni nu s-a gândit să, să se consulte și cu europarlamentarii din Regatul Unit pentru a fi coreți. De exemplu, nu există niciun lucru de cele două referendumuri promise care nu au fost făcute. Sunt tot felul de astfel de detalii care ar fi putut fi adresate. Apoi, David Cameron, Gordon Brown, acestea, despre acestea vorbesc, Richard, raportul de aici. are de-a face cu ce urmează să fac AFCO, dar comentariile mele sunt pentru domnul Verhofstadt, te rog. Pot să amintesc tuturor că în 1973 guvernul uh, a intrat în guvern, ca Regatul Unit în Uniunea Europeană, nu ca Scoția, Irlanda de Nord și o listă întreagă de țări. Așa că se tot încercă să se tot încerce să, fărmă, să se fărmițeze regatul unit din afară, nu cred că e util, însă e un comentariu. În ceea ce privește Teresa May, nici eu nu sunt un mare fan al prim-ministrului nostru, în niciun caz, însă cred că poziția dumnea ei, în ceea ce privește păstrarea informațiilor, ca să spun așa, Cred că e atitudinea cea bună. Vă voi da un exemplu. Am văzut cifrele privind imigrația din Uniunea Europeană. În alte state membre am văzut că cifrele acestea au crescut foarte repede. Eu nu am nicio problemă cu imigrația în Uniunea Europeană, între statele membre. Însă în momentul în care se creează o alertă că dacă nu plecați acum și nu mergeți în Regatul Unit, ei bine, un asemenea semnal nu ajută pe nimeni implicat. Și aș încheia spunând că o frontieră concretă, ceea ce a fost, a fost um, tot spus în această comisie. Am avut un am avut niște discuții foarte bune între prim-ministrul din Irlanda de Nord și prim-ministrul din Regatul Unit. Un dialog bun care cred că ar trebui să continue fără să existe influențe din exterior, care pe moment pot să pară negative. Aceste două state au intrat în Uniunea Europeană în aceeași zi, cu aceeași semnătură și cu același acord au avut o relație și înainte să facă parte din Uniunea Europeană și au putut controla frontierele și au avut multe chestiuni de care s-au ocupat înainte să înceapă problemele. Așa că eu nu salut niciun fel de influențe și interferențe în acest sens. Un ultim punct, domnule Verhofstadt, dacă puteți să țineți cont de el. Eu am trecut prin șapte reuniuni AFCO până acum toate au fost foarte informative, sunt importante, să nu mă înțelegeți greșit. Însă de fiecare dată când am, inv- am invitat oameni care vin și spun ajutați, să ne ajutați să luăm o decizie. Și așa s-a făcut. Însă v-aș ruga să invitați pe cineva din celelalte guverne sau un parlamentar, pe oricine altcineva care să vină cu perspectiva sa, astfel încât să avem uh, o părere mai echilibrată cu părere la ce poziție există acum în Regatul Unit. Mulțumim, domnul González Pons. Mulțumesc. Și îți mulțumesc, Ghi, pentru munca ta, îți mulțumesc și pentru prezentare. Cred că faci o treabă bună. Sunt de acord cu faptul că avem nevoie de o rezoluție care să arate liniile politice roșii, liniile politice roșii cele care nu, put, nu pot să fie depășite, cele care reprezintă um, acele idei asupra cărora um, suntem de acord și la care nu putem să cedăm. Uniunea Europeană nu dorește ca Regatul unii să plece. E foarte important să declarăm, declarăm acest lucru. Pleacă pentru că așa-și doresc, nu pentru că noi dorim acest lucru. Brexitul fragilizează Europa, dar nu sunt de acord cu faptul că principala problemă este să stabilim relațiile pe care le vom avea pe viitor. Nu, principala problemă este ca acest Brexit să nu devină un exemplu negativ pentru Europa. Principala noastră problemă este cum se va continua integrarea europeană după Brexit. Va fi o problemă constituțională. În al treilea rând, dacă Europa este o comunitate de membri cu drepturi egale, trebuie să fie foarte clar că un stat terț nu are cum să benefice de drepturi mai bune și mai avantajoase decât un stat membru. Nu se poate ca Regatul Unit să fie într-o poziție mai confortabilă vis-a-vis -vis de UE decât un stat membru. Și Brexit, de acum înainte, nu se poate converti într-o nouă metodă de nego- negociere cu Uniunea Europeană sau un nou model de a fi membru al Uniunii Europene, așa, să accepteți convine, și să refuzi ce nu-ți convine. Nu poți să ai un costum croit pe măsură în Uniunea Europeană. Toți membrii UE au drepturi egale și obligații egale. Dacă o țară vrea să plece, mi se pare normal ca pentru Regatul Unit să iasă tot Regatul Unit. Nu se poate o parte să iasă și o parte să rămână în Uniunea Europeană. Nu poți să rămâi cu un picior înăuntru și un picior afară. Ar fi un exemplu foarte negativ pentru alte țări din Uniunea Europeană. De aceea, vreau să mai spun două lucruri. Că noi nu suntem cei care trebuie să rezolvăm problemele din sânul Regatului Unit, problemele lor sunt ale lor. În al doilea rând, noi nu trebuie să creăm mai multe probleme Regatului Unit. Este o țară prietenă și va rămâne și după aceea. Noi nu trebuie să ne jucăm și să dezbinăm Regatul Unii și să ținem partea scoțienilor sau partea englezilor. Noi vrem să rămânem cei mai buni prieteni ai Regatului Unii și după aceea. Și nici nu trebuie, nici nu trebuie să rezolvăm problemele. Nu trebuie să-i creăm probleme, pentru că altfel și ei ne vor crea nouă probleme. Și închei cu două întrebări pentru tine, Ghi. Mi-aș dori să știu dacă tu crezi că o parte din Regatul Unit ar putea să rămână în piața unică și o parte în afară. De exemplu, Scoția și Irlanda de Nord ar putea să rămână în piața unică și Anglia nu, pentru că uh, astfel poate că s-ar afla într-o situație mai avantajoasă, așa cum și-au dorit dintotdeauna. Și a doua întrebare, cât de flexibilă trebuie să fie frontiera Irlandei de Nord? Și Și dacă frontiera între Irlanda de Nord și Anglia este fragilă, nu va fi în același timp problemă pentru că va fi în același timp și frontiera pieței unice? Mulțumesc și eu vreau să fac niște comentarii. În primul rând, bineînțeles că e foarte dificil în această etapă să putem să avem un schimb de opinii pe conținut, pe conținutul rezoluției pentru negocieri și asta înainte ca articolul 50 să fie activat de Regatul Unit. Așa că e de înțeles că discutăm mai mult la nivel procedural acum. Aș dori să spun în acest sens că chestiunea legată de acordul de separare și un viitor acord de parteneriat. S-a vorbit despre acestea. În afară de acestea e o problemă și cu calendarul, cred eu, pentru că până la urmă Regatul Unit are câteva luni până și după referendum să a avut câteva luni în care a pregătit șapte pagini de discurs, o carte albă care nu are foarte multe lucruri în ea și acum noi ar trebui să reacționăm la câteva săptămâni mai târziu. Poate aici în Parlament și mai puțin de atât. Cred că ar trebui să discutăm și acest fapt. Bineînțeles că AFCO are un rol de jucat, însă nu își dorește să joace rolul important al celorlalte comisii importante. AFET nu va înlocui INTA în ceea ce privește competențele pentru negocierea unui viitor acord comercial, comercial sau parteneriat economic cu Regatul Unit. În final, aș dori să subliniez faptul că Regatul Unit spune acum că își dorește să stabilească un acord de parteneriat economic cu Uniunea Europeană cu mai multe elemente. Unul ar fi un fel de acord de liber schimb, așa cum avem cu statele terțe și, între noi și, Uni- și Uniunea Europeană. E mai mult un titlu decât orice altceva. Oricine a văzut mandatul de negocieri pentru un acord de liber schimb cu statele terțe știe că un asemenea mandat e mult mai detaliat. Un lucru pe care ar trebui să îl evităm ar fi să considerăm orice aviz al Parlamentului European, orice părere a Parlamentului European în această etapă ca fiind o contribuție la ceva ce va trebui abordat într-un mod mult mai detaliat când va veni momentul potrivit și când vom înțelege mai bine care sunt adevăratele intenții ale Regatului Unit. Acestea fiind spuse, îi dau acum cuvântul domnului Verhofstadt pentru comentariile finale. Le mulțumesc colegilor pentru intervențiile lor. Am notat o serie de elemente pe care colegii mei le consideră utile în rezoluție. Nu voi repeta punctele mele pe care le-am menționat deja în intervenția mea. Voi încerca să Uh, fac un rezumat al elementelor suplimentare menționate de dumneavoastră în intervențiile dumneavoastră, ce vă doriți să vedeți în această rezoluție. În ceea ce privește calendarul, președintele a spus deja. De fapt, există un tratat. Tratatul trebuie să fie pus în aplicare. Tratatul spune că trebuie să se înceapă cu acordul de retragere odată ce acesta, și că acesta se face, ținând cont de, calen, de cadrul viitoarei relații cu Regatul Unit. Aproape vă citez ce apare în tratat. Aproape. În primul rând e nevoie de acordul de retragere și apoi trebuie să avem o idee despre cum va arăta viitoarea relație. Poate fi un acord de liber schimb, poate fi orice altceva. în aceste 14-15 luni de negociere să se poată ajunge la un acord complet de liber schimb e nerealist așa ceva. Da, se poate începe un asemenea proces, însă niciodată nu vom reuși să-l obținem în 14-15 luni. E nevoie de o perioadă de tranziție, putem vorbi de 2 ani, 3 ani, 4 ani, rămâne să negociem cu Regatul Unit, astfel încât să uh, putem să cădem de acord asupra unui acord de liber schimb, de exemplu. Și ne bazăm pe experiența pe care o avem deja noi. Pentru domnul Sarius Volski, bineînțeles, uh, comisiile competente vor fi cele implicate în momentele respective. Nu AFCO se va ocupa de un acord de liber schimb, ci INTA, în mod normal. Așa că în ceea ce privește pașii, trebuie să urmăm ce ceea ce se spune în articolul 50, acord de retragere, ținând cont de cum va arăta viitoarea relație împreună. Un al doilea lucru. Drepturile dobândite. Trebuie să vă spun că nu există niciun fel de drepturi dobândite. Termenul folosit nu e corect. Nu există acest cuvânt în tratate. Drepturile dobândite. Există un număr de drepturi pentru cetățenii europeni și un număr de drepturi pentru cetățenii Regatului Unit în Europa. Și întrebarea e cum vom face pe viitor. Cred că un principiu pe care ar putea să-l preluăm ar fi că reciprocitatea este elementul cheie. Nu cred că în rezoluție, locul în care trebuie să vorbim de fiecare situație la nivel individual, vă pot spune, da, vorbim de ceva uriaș, pentru că nu au de-a face numai, perso- numai persoanele în cauză, ci și copiilor, familia lor, până la ce vârstă și așa mai departe. Există o serie întreagă de probleme pe care le vom negocia și discuta un număr uriaș, nu le putem acoperi pe toate, însă consider că reciprocitatea e importantă, e un element cheie pe care trebuie să-l menționăm. Un al treilea element pe care l-ați menționat majoritatea dintre dumneavoastră are de-a face cu autoritățile descentralizate autoritățile descentralizate sau entitățile substatale și alți termeni care au fi fost folosiți de alții. Cred că e important să recunoaștem problema specială pe care o avem cu Irlanda de Nord și cred că domnul Corbett are dreptate și că da, am putea măcar recunoaște în rezoluția noastră care, a fost, care au fost părerile în diferitele entități din, de exemplu, Irlanda de Nord, dar și din alte părți. Și e important să recunoaștem și să știm că o parte dintre, ace, dintre aceștia, din, dintre cei din Irlanda de Nord, vor continua să fie cetățeni europeni în viitor. Și cu acest lucru trebuie să cădem de acord, pentru că există anumite acorduri, există această posibilitate ca cetățenii de acolo să aibă o dublă naționalitate sau un dublu pașaport cel puțin. Cum abordăm situația? Also with this massive number. Apoi, cum rezolvăm numărul imens de cazuri în care cetățenii britanici vor dori să mențină o legătură cu Uniunea Europeană și vor spune, păi eu n-am votat pentru Brexit și nu vreau să uh, ies din uh, Uniunea Europeană. Nu vreau să-mi pierd legătura cu uh, Uniunea Europeană și cetățenia aceasta europeană care mi s-a acordat și mi s-a recunoscut. Cum facem față? Cred că și aici trebuie să, să fim atenți. Eu nu știu care va fi rezultatul, însă trebuie să recunoaștem. Și dacă nu mă știu, a existat și o petiție în Parlamentul European. Nu știu până unde s-a ajuns cu numărul de cetățeni britanici cuprinși la această petiție, dar peste 110.000 de cetățeni care au introdus o solicitare în acest sens. Nu poți să îi uh, ignori și să spui, păi, habar, n-am, habar n-aveam. Păi ce, e, e lucru mic? Uh, e 110.000 de semnături? O petiție în Parlament? Apoi, cele patru libertăți. Cred că și asta trebuie să fie în mod foarte clar indicat în rezoluția noastră. Și, evident, acele părți ale Regatului Unit sau entități, națiuni în Regatul Unit care vor să continue să participe la piața unică. Păi, bun, asta ține de uh, ordinea sau disciplina instituțională din Regatul Unit. Așa cum a spus și noastră, nu putem noi să rezolvăm problema, ci Regatul Unit trebuie să-și rezolve problema în intern. Însă asta nu înseamnă că nu va pune probleme. Și mă mai gândesc și la un alt aspect pe care noi trebuie să-l subliniem în rezoluție, și n-am vorbit despre el, este unitatea celor 27 de state membre restante în UE. Deci nu trebuie să avem o, o rezolvare a problemelor uh, cu negocieri paralele, ci cele 27 de state membre trebuie să ia în considerare în comun aceste probleme și să încerce să le rezolve în comun. Pentru că asta e valabil pentru toată lumea. Nu e așa pe, pe, pe un, un stat membru care n-ar, uh, care ar trebui să negocieze ceva cu Regatul Unit. Nu, e între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Așa se poartă negocierile. Doamna James, să știți că sunt foarte neutru. Uh, nu țin cu nimeni. E un fapt ceea ce s-a întâmplat și haideți să punem la punct un parteneriat corect. Acum, dacă o țară are o problemă, aceste, acea problemă trebuie să fie luată în considerare de către celelalte state membre, toate cele 27 în total, și nu să existe negocieri în paralel între țara respectivă cu problema și Regatul Unit. Și mă mai gândesc și la un alt element care trebuie să apară în rezoluție, și anume competențele comerciale ale Uniunii Europene. Și s-a spus asta încă de la bun început. Până la retragerea din Uniunea Europeană, Uniunea Europeană este competentă pentru comerț. Și nu putem să avem alte țări care, în mod individual, uh, fac tot felul de afaceri uh, separat. Apoi s-a vorbit despre Banca Europeană de Investiții. Păi, Regatul Unit are și o contribuție la Banca Europeană de Investiții și are și uh, are o, o, o parte și o contribuție foarte mare. Deci, ca și capital din capitalul băncii ă, de investiții, europene de investiții. Și dacă vrei să găsești o soluție și o soluție și la nivel financiar, și asta trebuie rezolvat. Bun, e ceva bun pentru Regatul Unit, pentru că recuperează capitalul acesta din Banca Europeană de Investiții, dar trebuie rezolvat cât și cum. Și apoi, în ceea ce privește pregătirea noastră, că poate ar trebui să fim mai bine pregătiți. Eu nu pot să vorbesc pentru autoritățile britanice, ci pot să vorbesc pentru noi, Uniunea Europeană. Trebuie să ne pregătim foarte intens. Noi în Parlament venim cu o rezoluție la comisie. Știu că aproape în fiecare săptămână Uh, parcă merg la, la facultate, așa mă simt. În fiecare săptămână am întâlniri cu comisia, cu serviciile Consiliului și ne întâlnim și discutăm. Și încercăm să avem un singur glas. Nu pentru că sunt trei instituții cu cu, sau trei instituții plus încă 27 de păreri din partea 27 de state membre. Nu, încercăm să ne exprimăm în, uh, în mod foarte coerent, eficient și în mod foarte unit. Și da, e un exercițiu foarte bun în acest sens. Și poate că, da, putem considera că din ceva rău iese și ceva pozitiv, și anume că facem acest exercițiu de reunificare, de unificare a punctelor de vedere, de convergență. Și în final, în ceea ce privește istoria. Bun, ne putem întoarce în istorie să vedem ce și cum, cine a cerut un referendum, cine nu. Acum eu un lucru știu că Churchill uh, n-a vrut să participe în anii 50 la CECO, așa că dacă e să ne gândim la partea istorică, cred că nu o să găsim niciodată un răspuns final. Mulțumesc! Much, thank you. Președintele, mulțumim, mulțumim foarte mult, domnule Verhofstadt, mulțumim tuturor pentru participare. Vă propun să trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi și vom schimba președinția. Mulțumesc! Sono tutti qua? Sì, no, come silenzio forse. We can begin. So good O după amiază plăcută, dragi colegi, spune doamna Spinelli. Haideți să începem. Vreau să amintesc mai întâi contextul acestei audieri din partea reprezentanților Alianței pentru Pace și Libertate. Într-o scrisoare din data de 26 mai 2016, președintele Schulz a transmis uh, comisiei noastre AFCO o solicitare pentru a aplica regula 200 25, adică o verificare a felului în care sunt respectate principiile libertății, democrației, respectarea drepturilor omului și libertăți fundamentale și statul de drept. În ceea ce privește Partidul Politic European al Alianței pentru Pace și Libertate. Această solicitare a fost sprijinită de patru grupuri politice. PPE, Socialiști Democrați, ALDE și GUE și a întrunit cerințele articolului 5 aliniatul 2 al regulamentului 2004 din 2003 și al regulii 225 aliniatul 1 din regulamentul de procedură al Parlamentului European și anume un sfert din membrii Parlamentului care să reprezintă cel puțin trei grupuri politice. Coordonatorii au hotărât în ședința lor din data de 15 iunie 2016 să numească doi uh, doi observatori Uh, din comisia noastră, și anume domnul Șoflin din partea PPE și doamna Breso din partea socialiștilor și democraților, pentru a studia dosarul în detaliu și pentru a pregăti o foaie de parcurs pentru a vedea cum anume vom acționa pe viitor. Și ceilalți coordonatori devin astfel uh, observatori din umbră. Având în vedere că doamna Bresu astăzi nu poate fi de față, va fi înlocuită va fi înlocuită de colegul nostru, Hamond Raureghi. Plecând de la prevederile regulamentului 2004-2003, care definește activitatea partidelor politice la nivel european și regulile referitoare la finanțarea lor, reprezentanții partidului astfel examinat trebuie să fie uh, ascultați de către Parlament înainte de a putea lua o decizie dacă da sau nu principiile fundamentale ale Uniunii Europene au fost încălcate. Regulamentul nostru de procedură, e vorba de regula 225, însărcinează comisia noastră pentru realizarea acestei audieri și pentru redactarea unei eventuale recomandări către plen, care apoi va hotărâ dacă se suspendă sau nu finanțarea partidului respectiv reprezentanții Alianței pentru Pace și Libertate au fost invitați mai întâi, prima dată, în noiembrie, însă au refuzat din cauza faptului că nu au avut timp suficient la dispoziție. Și prin mail, în data de 9 ianuarie, au acceptat să participe la audierea de astăzi, ca urmare a invitației lansate de doamna președinte Danuta Hupner în data de 14 decembrie 2016. Și Aș dori să subliniez că această audiere reprezintă doar o etapă care trebuie să fie urmată tocmai pentru a respecta cerințele procedurale. Vă rog să nu pierdeți din vedere că scopul principal al acestei audieri este de a oferi acestui partid posibilitatea să-și înainteze observațiile în ceea ce privește procedura în curs în Comisia AFCO și de a permite membrilor AFCO să își adreseze întrebări și solicitări de clarificare către partid dacă e necesar. Nu este scopul audierii noastre de astăzi să ajungă deja la vreun, vreun fel sau altul la vreo concluzie în ceea ce privește uh, afirmațiile referitoare la activitatea acestui partid. Există posibilitatea de a solicita clarificări suplimentare dacă o considerați necesar. Audierea, de asemenea, nu va veni cu niciun fel de interpretare în ceea ce privește cadrul juridic în care se desfășoară procedura. Și deci, v-aș ruga să nu vă lansați în astfel de uh, uh, considerente astăzi. Mai întâi, am să dau cuvântul domnului Șaflin, și domnului Haureghi pentru a prezenta afirmațiile care stau la baza lansării acestei proceduri. Domnul Fiore, președintele AFP și secretarul general, domnul Jacobson și eh, avocaților vor fi apoi în măsură să ia cuvântul pentru a răspunde la aceste afirmații. Membrii care doresc vor avea astfel posibilitatea să intervină apoi în dezbatere înainte de a avea concluzii și observații finale din partea observatorilor noștri. Vreau să vă spun că toată dezbaterea va fi transcrisă în procesul verbal. Vă rog să notați faptul că avem la dispoziție doar o oră și jumătate Așa că vă rog să fiți foarte conciși. Mai întâi, domnul Șaflin, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Salutări colegilor. Eu foarte pe scurt, pentru că eu cred că situația este foarte clară. PPE este unul dintre cei doi observatori și cere să se respecte legea. Acum, unde apare problema? Atunci când e vorba de un partid politic, de o mișcare politică, de o asociație de natură politică, ce reprezintă puncte de vedere, valori și perspective care sunt contrare celor Uniunii Europene, acestea pot fi legitime din punct de vedere al dezbaterii politice, însă nu pot fi legitime în ceea ce privește solicitarea de finanțare din partea instituțiilor europene pe care ea le poate acorda unor astfel de entități. Și deci aici avem o problemă. Și cred că aceasta este poziția de bază a PPE-ului și cred că și poziția celălalt observator din partea socialiștilor și democraților, doamna Breso. Mulțumesc, domnule Șoflin, domnul Haureghi. Da, mulțumesc, doamna președinte. Eu vorbesc în numele doamnei Breso, care nu a putut fi de față astăzi. E clar că suntem într-o uh, procedură pentru, a face, pentru ca să fie respectate legile noastre și anume ca posibilitatea ca Uniunea Europeană să poată examina uh, gradul de legalitate și de corectitudine a subvențiilor acordate acelor partide politice care nu își îndeplinesc principiile de libertate, democrație, drepturi fundamentale, libertăți fundamentale și statul de drept. Și, deci, aici vrem să ascultăm care este poziția dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, uh, organizația pe care dumneavoastră o reprezentați s-a a evoluat. Vreau să fiu foarte clar în sensul că noi, ca și grupuri politice, am solicitat această informație și am solicitat să ne întâlnim, să putem organiza această audiere în așa fel încât să puteți prezenta punctul noastră de vedere, pentru că noi avem indicii clare asupra faptului că nu îndepliniți aceste cerințe. Și tocmai asta vrem să examinăm. Cine sunteți din punct de vedere istoric? Uh, care este poziția dumneavoastră, care sunt partidele care compun alianța, care este discursul dumneavoastră, uh, care, sunt, uh, care este imnul dumneavoastră, care, este, care sunt publicațiile dumneavoastră. Spre exemplu, în trunul din ziare s-a publicat un editorial prin Logic Publishing, cărți, s-au publicat cărți în care se vorbește despre exterminarea unor grupuri, cum ar fi homosexuali sau evrei. Acum, putem să venim cu o sută de alte uh, exemple uh, în acest sens. Ori grupul nostru uh, este sensibil la toate aceste indicii serioase care ne fac să credem că nu respectați principiile fundamentale a unei astfel de organizații precum Uniunea Europeană și principiile democratice. Și colegii mei care vor lua ulterior cuvântul, doamna Ana Gomes, Uh, și alți colegi din uh, Suedia sau din Elveția, vor uh, veni cu exemple concrete, însă, în mod foarte clar, Parlamentul nostru va trebui să ia o decizie clară dacă da sau nu meritați o astfel de subvenție. Noi credem că nu, pentru că nu îndepliniți, nu respectați principiile democratice care ne unesc pe toți aici și în care credem noi cu toți europenii și uh, am spus de multă vreme că nu putem pune la uh, sub semnul întrebării faptul că au fost uciși șase milioane de evrei. Nu e o poveste, uh, ci e ceva adevărat și nu putem să admitem astfel de, uh, de afirmații. De aceea, doamnă președinte, vă rog să considerați în mod foarte clar faptul că noi avem în continuare indicii serioase împotriva acestei organizații politice și de aceea trebuie să uh, facem în așa fel încât Parlamentul European să evalueze situația. Nu e vorba de un tribunal aici. Ne aflăm într-o etapă premergătoare, o etapă timpurie a unei proceduri. Însă, va trebui să uh, ne demonstrați că aceste indicii nu sunt întemeiate. Și în mod foarte clar, comisia noastră, doamna președinte, va trebui să facă un raport, un raport către conferința președinților sau în fața unui comitet uh, de personalități care să examineze ce și cum s-a întâmplat, cum au fost acordate astfel de subvenții uh, uh, unui astfel de organizații. Și va trebui să examinăm și raportul AFCO referitor la această organizație. Mulțumesc! Thank you, Mr. Iahareghi. Now I... Mulțumesc. Acum vreau să îl invit pe reprezentantul Alianței pentru Pace și Libertate să ia cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. În cantitatea mea de, calitatea mea de reprezentant juridic al partidului care este discutat aici, Alianța pentru Pace și Libertate, am pregătit un uh, document care sper că va fost trimis și de secretariat și vreau să prezint punctele care apar în acest document trimis. Acum, să le repet. În primul rând, în ceea ce privește competența acestei autorități. După intrarea în regulament a, în intrarea în vigoare a regulamentului, nu AFCO este cea responsabilă cu asemenea competențe, ci nu autoritate responsabilă pentru partidele politice. Acest regulament este în vigoare acum, celălalt 2004-2003, regulamentul de atunci nu mai este în vigoare și există dispoziții tranzitorii în articole din noul regulament în ceea ce privește finanțarea partidelor europene și nu se mai folosesc regulile din vechiul regulament. Am vrut neapărat să menționez acest fapt și țin să fie notat în protocol. În ceea ce privește subiectul ca atare, indiferent despre ce, ce regulament vorbim și care e în vigoare acum, e nevoie de un era nevoie de un aviz al unor persoane independente de mult, să fi prezentat de mult. Și mă întreb ce s-a întâmplat cu un asemenea aviz. A fost făcut el când, a, când va fi prezentat și de ce se face acum o audiere în această sală fără să existe un aviz de la niște persoane independente pe subiect. Nu se poate ca Parlamentul European care a luat o hotărâre în mai 2016 și apoi a tot amânat hotărârea. Și APF-ul, acest partid, a rămas într-o situație de incertitudine juridică. Așa ceva e greu de, supăra, de suportat și e un atac la libertatea partidelor în Uniunea Europeană. De aceea mă întreb, unde e acest aviz când ni se va prezenta și când vom putea discuta despre el și să reacționăm și noi la acest document. Trec acum la subiect. Alianța pentru Pace și Libertate a primit în legătură cu această audiere o notă în care în care îi se aduceau aceste acuzații. Dacă tot ce apare în acest document sunt acuzații pe care le aveți la adresa partidului nostru, trebuie să vă spun că și noi putem face un, un răspuns și că putem să ne adresăm mai departe tribunalelor. Ce apare în acest document? Datele de acolo sunt neadevărate. până și la faptul că s-ar putea ajunge la această suspendare a finanțării și că ar putea să devină realitate. E un partid european în programul său sau în comportamentul său ar trebui să acționeze împotriva valorilor europene. În documentul pe care îl avem în față nu putem să vedem care sunt aceste încălcări făcute, încălcări împotriva valorilor europene. În ceea ce privește programul Alianței pentru Pace și Libertate, despre acesta nu apare nimic în document. În acest document în care suntem acuzați nu apare nicăieri ceva legat de programul partidului și unde ar, în acestea ar fi putut fi încălcate valorile europene. Niciun cuvânt în acest sens. Adică se pare că acest argument că programul ar merge împotriva valorilor europene nu mai este un motiv pentru a suspenda finanțarea. Apoi, comportamentul partidului, care ar încălca valorile europene. Tot ce apare în document în acest sens ar fi că toți cei care sunt în, la președinția uh, partidului sunt niște naziști răi. Asta se spune în document. Uh, dacă sunt membri ai partidelor neonaziste din statele din care vin. Nu e așa. Parlamentul ar trebui să dovedească acest fapt. Parlamentul trebuie să dovedească acest fapt. Nu noi trebuie să ne dovedim nevinovăția, ci Parlamentul trebuie să dovedească faptul că aici sunt încălcate valorile fundamentale și faptul că membrii prezidiului Partidului Alianței pentru Pace și Libertate sunt membri a noii partide naziste. Apoi, în documentul care ne-a fost transmis, sunt uh, anumite exemple, anumite cazuri și legate de președinte, de domnul Fiore, niște cazuri vechi care au avut loc acum zeci de ani, care sunt false, vom corecta noi lucrurile. Ni se fac toate aceste reproșuri care sunt împotriva prezidiului partidului, dar sunt lucruri care s-au întâmplat în trecut și chiar dacă ar fi adevărate, ar fi irelevante pentru procedura de aici. Pentru că se vorbește aici de comportamentul APF față de valorile europene. Și dacă membrii partidului au făcut acum, în calitatea lor de membrii APF, ceva ce încalcă valorile europene. Nu se poate veni cu evenimente din trecut, că cineva a făcut ceva rău, așa ceva e absolut irelevant dacă lucrurile făcute sunt în trecut și nu în funcția de, de președinte al partidului Alianța pentru Pace și Libertate. Nu e suficient ca cineva să fi făcut ceva rău în timpul liber, ci trebuie să se țină cont de funcția specifică, adică de președinte al partidului. Despre așa ceva nu e absolut nimic în acest document. Ceva ce ar duce la concluzia că partidul ca atare a încălcat valorile europene. Acest document e practic un compendium din articole de presă, care nu fac decât să repete mai departe faptul că există această procedură de verificare inițiată de Parlamentul European. Puținele puncte care fac referire la acțiuni, comportament al APF puține. De exemplu, un tweet de pe Twitter care apare acolo al unei persoane care în Suedia, aflându-se acolo, ar fi, ar fi tweetuit ceva urât pe Twitter. Și între Parlamentul de ce nu ni se arată acest tweet, de ce nu ne-a fost prezentat, ce conține acesta. ne lăsați nouă îndatorirea de a căuta noi singuri dovezile. Noi refuzăm să facem așa ceva. Dacă Parlamentul are dovezi, trebuie să le prezinte. Dar nu poate fi sarcina noastră să încercăm să căutăm notă, sarcina probei. Acum, dacă acest tweet ar fi adevărat, atunci ar trebui să ne întrebăm cine e cel care a postat tweet-ul respectiv pe internet, cine e această persoană și ce fel de legătură are cu, parted, cu partidul APF. E membru al partidului, poate fi sancționat. Comportamentul acestei persoane, dacă lucrurile s-ar adeveri, poate fi sancționat. Toate acestea sunt puncte pe care le-am prezentat și în documentul transmis. Avem aici ceva lipsit de substanță, niște dovezi care nu au puterea de a, de a reprezenta niște dovezi. Nu există sarcina probei. Și de aceea nu există niște acuzații concrete la care să putem să ne apărăm, pentru că acuzațiile aduse nu sunt concrete. Da, ni se spune că Parlamentul e convins, se îndoiește de anumite lucruri. Vă rog, veniți cu probe, spuneți-ne foarte clar pe ce vă bazați când trageți asemenea concluzii, astfel încât să putem și noi să evaluăm ca atare situația. Însă trebuie să fim foarte atenți. Nu ne aflăm într-o procedură judiciară aici. Cu toate acestea, prin hotărârea sa, Parlamentul European este cel care este legat de Carta Drepturilor Fundamentale. să nu dăm iluzia că se pot lua acum uh, decizii politice în sensul în care partidele care nu ne plac nu vor mai fi finanțate. Nu se poate face așa ceva fără să nu se răspundă mai târziu în fața Curții Europene de Justiție. Trebuie să fie clar încă de la început că în Uniunea Europeană, când vorbim de libertatea partidelor, libertatea de exprimare, dreptul e cel care primează și nu părerile pe care le are majoritatea politică. Mulțumesc! Thank you, Mr. Richter. Um, este competența Comisiei AFCO și apropo de ce a spus dumneavoastră, vreau să vă spun că toate argumentele dumneavoastră vor fi înregistrate și trecute în procesul verbal. Vă reamintesc ce am spus la bun început. Această audiere este organizată uh, ca atare, ca o audiere a unei comisii parlamentare, nu este un proces. Scopul este să vă dea ocazia să vă prezentați observațiile uh, în marginea acestei proceduri care a fost demarate și să permite membrilor uh, Comisiei AFCO să ceară verificări suplimentare. Deci nu este un proces. Nu este o procedură judiciară. Da, îmi cer scuze. Stimată doamnă, mi se pare că domnul de la PPE, domnul Șoflin, a spus pe bună dreptate că nu trebuie să luăm acum hotărârea dacă noi suntem un partid legal sau nu, ci dacă merităm sau nu să fim finanțați. Vreau să vă amintesc, doamnelor și domnilor, că noi de un an de zile acționăm ca partid și suntem finanțați. De aceea nu înțelegem ce s-a întâmplat, ce a putut să se întâmple după doar un an de activitate, ca acum să spuneți că nu mai avem dreptul la finanțare. Avem uh, un statut și poziția noastră este explicată foarte clar în acest statut. Nu ne-am ascuns în vreun fel. Domnul care a luat contul dinainte și îmi cer scuze că nu mi-am adus aminte de numele lui, a făcut niște acuzații foarte grave, chiar uh, ca și cum am fi comis uh, infracțiuni penale. Nu e de glumă, chiar și în țara mea, să fii rasist sau să uh, acționezi ca un rasist. Și mă acuzați partidul nostru fără să ne cunoașteți activitățile și statutul partidului nostru, deci ne acuzați că suntem rasiști. Trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat după doar un an de activitate ca Parlamentul să se răzgândească, pentru că prima hotărâre de a ne acorda finanțare a fost făcută de domnul președinte Schulz și președintele Schulz este unul și același care, chiar înainte de a-și părăsi postul, uh, de a a început uh, procedura căreia suntem supuși acum. Statutul nostru este foarte clar. Ideea unei Europe a părinților fondatori, o Europa creștină. Și numai pentru că menționăm uh, caracteristica creștină în statutul nostru, ar trebui să fie un răspuns la toate acuzațiile pe care ne le faceți, pentru că nu există niciun fel de element de rasism, de superioritate, de uh, violență și chiar și activitățile noastre arată acest lucru, că noi nu între timp uh, am început să facem altceva decât ce am scris. Eu și domnul de lângă mine am fost în Siria și am fost foarte mândri de faptul că am adoptat o poziție. Bine, poate că nu e o poziție uh, împărtește de multă lume, Chiar și atunci când ISIS nu exista uh, încă, din ce am văzut noi la fața locului, am putut să prezicem că se va naște așa o mișcare. Adevărul nu era scris în ziare, adevărul era altul. Și acum, poziția a trei sferturi din lume este că recunoaște ce am spus noi atunci. E rasist, e un act rasist să te duci în Siria? și să riști să fii uh, omorât de către uh, uh, ISIS, uh, aș vrea ca domnul din Spania să mă asculte. Ești rasist când discriminezi oameni și noi facem exact contrarul. Noi am mers acolo, în Siria, am văzut cu ochii noștri ce se întâmpla și am făcut dreptate poporului sirian. Și atunci când există tensiuni între Europa și Rusia, e bine, da, în acest climat tensionat, noi ne-am dus în Rusia. Am participat la o conferință și titlul conferinței era Fără războaie fratricide. Așa face un partid fascist? Fără războaie fratricide. Da, poate că noi, uh, sub numele libertății și democrației, alții um, masează trupe la frontieră. Dar noi nu. Noi vrem întotdeauna să ne uităm la situație. Statutul nostru, regulamentul nostru, procedura este foarte clar. Noi vrem să apărăm Europa. Europa în care credem noi, pentru că din punctul nostru de vedere și Rusia face parte din Europa. Apărăm Europa, uh, apărăm libertățile apărăm moștenirea noastră creștină și chiar astăzi, nu știu dacă e vreun italian aici, asta este presa mainstream, Corriere de la Sera. Și principalul articol a fost scris poate de cel mai cunoscut jurnalist italian, Ernesto Gale de la Logia și sunt perfect de acord cu ce spune în apărarea Europei, a istoriei sale și istoria Europei este baza pentru a crea viitorul Europei. Același lucru spunem și noi. Nu e niciun fel de idee fascistă, nazistă sau mai știu eu ce. Vă rog frumos, aveți o misiune importantă. Știu că nu sunteți de acord cu ideile noastre, dar asta nu contează. Probabil că spunem multe lucruri pe care pe viitor le veți recunoaște, vor deveni din ce mai populare. Nu vreau să vorbesc despre alegerile din Statele Unite sau ce se întâmplă în țări din centrul Europei, dar ce spun eu este că ce afirmăm noi acum, probabil că într-o bună zi va deveni un argument mainstream. Deci chiar vă rog să aveți, să dați dovadă de conștiință politică și să înțelegeți că ideile noastre pot să fie dezbătute și noi nu încălcăm niciun fel de regulă și de aceea ideile noastre ar trebui să fie respectate și ar trebui să ne bucurăm de un tratament onest, ca oricare alt partid. Eu, Mr. Fiore, grație pentru intervenție. Mulțumesc, domnule Fiore, vă mulțumesc pentru intervenție. Acum doresc să dau cuvântul doamnei Ulskog. Uh, thank you eh, for that. Vă mulțumesc frumos nu este un proces, așa cum v-am spus și de la bun început. E vorba despre finanțare din buget european și criteriile de finanțare. Criteriile de finanțare sunt după cum urmează. Trebuie ca partidul în programul și în activitățile sale să respecte principiile pe care s-a fondat Uniunea Europeană, și anume principiul de libertate, democrație, respect pentru drepturile omului, dreptul, uh, libertăți fundamentale și um, acesta este articolul 3 din condițiile de uh, uh, finanțare. Am multe întrebări și am să încerc să le adresez domnului președinte Uh, domnul Fiore, dar și uh, um, secretariatului general. Domnule Fiore, ați fost uh, condamnat pentru că ați fost implicat în atacul din stația Bolonia, unde au murit și au fost răniți sute de oameni. De asemenea, Uh, ați fost condamnat, dar ați fugit ca să, nu, ca să scăpați de închisoare, ați fugit în Anglia și v-ați întors an bun după aceea în Italia. Valorile dumneavoastră, dacă le comparăm cu articolul 3 și citez dintr-un discurs pe care l-ați făcut în urmă cu câteva luni la Roma. Citez. Noi suntem martorii capacității lui Putin, un nou om providențial, un om care a uh, oprit războiul și a dus pacea în Europa. Vă referați la acest bărbat care a oprit războiul, dar care de fapt a început în același an și a uh, omorât mai mult de 6 milioane de oameni. Acel bărbat era Hitler. Și în urmă cu câteva luni l-ați salutat în discursul dumneavoastră și ați adăugat atunci când naționaliștii, uh, guvernele vor fi la fel în toată Europa, vor fi pat- guverne patriote și vor înțelege că uh, viitorul este de partea noastră, se va înțelege că noi n-am fost încă înfrânți, ci pe drumul spre victorie este nevoie de sacrificii importante. Nu se poate obține această victorie fără pierde. E un discurs de acum câteva luni pe care l-a ținut la Roma. Și compar aceste declarații cu criteriile pentru acordarea finanțării europene. Aș vrea să aflu din partea dumneavoastră cum aceste valori și aceste amenințări corespund cu articolul 3 din criteriile noastre de finanțare. Și apoi câteva întrebări pentru Stefanio Hobson, secretarul general al partidului. Pe 28 mai anul trecut, fundația dumneavoastră, Europartada Nostra, a organizat um, un congres la um, Stockholm, în Suedia, împreună cu partidul Antidot, partid uh, suedez uh, nazist. Pe pagina web a evenimentului se spune că evenimentul este finanțat parțial de fonduri europene și potrivit uh, raportului, mai mulți uh, militanți cunoscuți naziști au luat cuvântul la acest eveniment. Așa arată și raportul evenimentului. Și de asemenea s-a cântat un cântec, este vina evreilor și că toate problemele uh, din lume sunt din cauza evreilor, ca de exemplu războiul din Afganistan, feminismul, uh, atentatul terorist din Norvegia. Așa se spune în cântec și cântecul, bineînțeles, neagă Holocaustul. Cât de compatibil este un asemenea cântec cu uh, valorile democrației și criteriile noastre de finanțare? Înainte de a crea Alianța pentru Pace și Libertate dumneavoastră, Stefaniu, ați condus uh, Partidul Naziștilor din Suedia și aveți uh, un trecut îndelungat în mișcările de extremă dreapta din Suedia. Chiar spuneți că valorile dumneavoastră sunt pro-drepturile omului. În plus de funcția dumneavoastră din uh, biroul APF, conduceți și uh, o editură, o editură în care se publică doar cărți uh, neonaziste uh, sau cărțile lui Andrew MacDonald, unde vorbește despre exterminarea grupurilor precum evrei, cei care n-au piele albă, homosexuali, homosexualii și scrie, um, scrierile acestui domn sunt Biblia mișcărilor neonaziste și uh, inspiră mișcările teroriste. Cum se împacă acest lucru cu misiunea dumneavoastră de secretar general al Alianței pentru Pace și Libertate? Și cum vi s-ar putea norm- normal ca noi să vă finanțăm actele? Cum se poate să fie normal ca finanțările pentru Uniunea Europeană să financeze partidul dumneavoastră știind că regulamentul nostru este finanțat așa cum știți la articolul 3. Repet, trebuie să respecte, mai ales în program și în activități, principiile pe care s-a fondat Uniunea Europeană, mai ales principiile de libertate, democrație, respect pentru drepturile omului și libertățile fundamentale și statul de drept. Asta faceți dumneavoastră. So to the, to the sci-fi... Eh, am pus întrebările pentru domnul Jacobson și pentru domnul Fiore. Pot să răspund și apoi să dau cuvântul uh, Va fi complicat. Am să fiu concis. Din păcate, nu am nicio posibilitate decât să vă dau în judecată pentru defăimare. Tocmai ați spus că am fost condamnat pentru atentatul de la Bolonia, în care au murit 85 de oameni. Eu sunt o victimă în uh, bom, atentatul de la Bolonia, pentru că s-a ajuns în fața unui tribunal care a hotărât că eu am fost o victimă. Eu n-am fost niciodată condamnat pentru uh, atentatul de la Bolonia, dar existau oameni în serviciile secrete care au manevrat ca să arate că eu eram vinovat și ei au fost condamnați. Și ați făcut o greșeală enormă. Mai am doar un singur lucru de făcut. Să vă dau în judecată pentru că m-ați defăimat. Când, de fapt, era una dintre cele mai mari crime de după război. Al doilea punct. Îmi pare rău. Habar n-aveți de istorie. Eu nu m-am referit la Hitler când vorbeam despre 1938, ci vorbeam despre, ta, uh, ă, despre faptul că Putin a influențat uh, situația din Siria și a încercat să oprească războiul. Și, de fapt, nu mă refeream la Hitler, pentru că el nu a declarat războiul în 1938, deci habar n-aveți de istorie. Al treilea lucru nu-l înțeleg, pentru că eu nu înțeleg ce spuneți dumneavoastră despre discursul meu, poate că a fost tradus greșit dar sunt foarte jignit de ce ați spus la început, că am fost condamnat pentru că am masacrat sute de oameni. Îmi faceți mult rău, deși au existat 150 de procese în Italia pe care le-am câștigat, pentru că mulți oameni care habar nu aveau de realitate au spus același lucru ca și dumneavoastră. Thank you. Um, now I would invite Mrs. Mike. Uh, Eh, yes. Mulțumim. Acum îi voi da cuvântul. Oh. Should I answer the questions she asked? Ar trebui să răspund la întrebările care mi-au fost adresate? Da, vă rog. În primul rând, Logic Publishing nu a primit fonduri de la Parlamentul European. E o companie suedeză și nu are nimic de a face cu Alianța pentru Pace și Libertate sau publicațiile care sunt publicate spre vânzare. E o mare diferență. În ceea ce privește Malmstorgen și ce s-a întâmplat acolo, cum spuneați, a fost organizat de uh, partidul pe care îl menționați. Eu am fost acolo, am vorbit. A existat un grup de actori acolo care au făcut un fel de cântec glumeț. Originea acestui cântec își găsește rădăcinile la Henrik Dorsin, un comedian din Suedia, care a făcut un cântec în care spunea că totul e din vina homosexualilor. Nu cred că el îi urăște pe toți homosexualii, e o persoană foarte cunoscută în Suedia. Așa că el a făcut acest cântec și actorii noștri au prelua cântecul și l-au făcut într-un fel diferit. Asta e tot ce s-a întâmplat. Da, îi dăm cuvântul doamnei Parasal Tundua. Bien, eu nu les cunosc. Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt spaniolă și am citit și eu niște lucruri care m-au neliniștit, însă mie mi s-a părut foarte interesant să vă ascult în acest schimb de opinii pe care îl avem în momentul de față, mai repet încă o dată, aici nu e vorba de un tribunal. Și mă gândesc eu că aici e o neînțelegere la mijloc, foarte serioasă. Vorbim despre Europa. Și noastră ați uh, confundat termenii politici ale ai Europei cu termenii politici ai Uniunii Europene că Rusia uh, e în Europa, asta știe toată lumea. Dar aici vorbim despre Uniunea Europeană, așa că nu trebuie să amestecăm termenii geografici cu cei politici. Și asta trebuie să fie luat în considerare. Mai întâi. În al doilea rând, dumneavoastră v-ați referit la o Europa creștină. Și dincolo de considerate de ordin istoric, cu care putem fi în parte de acord sau nu, depinde, aici e vorba de o chestiune și politică. Care sunt normele? Nu percepțiile noastre față de istorie sau față de alte considerente. Din punct de vedere al valorilor, aici nu vorbim în mod subiectiv. Nu vorbim ce, așa, după cum ne place nouă, ci ne uităm la Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene și care sunt valorile noastre. Și avem trei articole care se referă la acestea. Mai întâi, libertatea de gândire, de conștient, conștiință și de uh, religie. Nu există niciun fel de precondiție, dar există uh, o libertate, o libertate religioasă de plină. Libertatea e simplă, ori o ai, ori nu ai. Articolul 21. Se vorbește... Intervenție fără microfon. Articolul 21. Vorbește despre principiul de nediscriminare. Așa că nu există niciun fel de idee de supremație din niciun punct de vedere. Și articolul 22 se referă la diversitate culturală, lingvistică, religioasă și oricare ar fi ea. Uniunea Europeană respectă diversitatea culturală, religioasă, lingvistică. Și este un, ceva obiectiv, e legea noastră. Și e un lucru ceea ce puteți considera dumneavoastră, percepe dumneavoastră, evalua din punct de vedere istoric și altceva sunt valorile noastre care scrând, sunt scrise negru pe alb în uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Și aici există un element clar pentru a putea măsura dacă respecta sau nu aceste valori, aceste norme. Apoi, conceptul de cetățenie. Noi avem niște norme, suntem niște cetățeni și normele care ne dirigează nu țin de percepție istorică, de sentimentalism naționalist sau mai știu eu ce altceva. Fiecare poate să gândească ce vrea el. Aici mai există și alt aspect foarte important la care trebuie să ne referim cu toții și anume legi. Da? Pentru a putea uh, uh, vorbi despre subvenții. Eu am avut la un moment dat o fundație timp de 5 ani de zile cu caracter privat și public și pot să vă asigur că țara mea nu e perfectă, dar Intervenția generală de partea administrației statului spune, prin auditare, dacă valorile activităților desfășurate sunt în concordanță cu ceea ce scrie în statut. Eu cred că acest lucru este foarte important și poate nu avem aceleași norme ca să putem măsura dacă valorile prin activitățile pe care le finanțăm de către, din partea instituțiilor europene ar putea să fie finanțate sau nu. Dar eu știu un lucru. Știu că există o retroactivitate în sensul că dacă activitățile nu au fost concordante cu aceste valori, bun, retroactivitatea nu se aplică, însă pe viitor e clar că aceste valori trebuie să fie îndeplinite. Ele sunt prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene și va trebui să le respectați. Și atunci întrebarea mea este următoarea și e ceva fundamental. Când dumneavoastră vorbiți despre Europa creștină, vi se pare că există o legătură juridică în drept natural, în drept pozitiv? Pentru că dacă așa, atunci nu respectați Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. Um, Voi răspunde în engleză. Da, întrebări foarte importante. Voi începe cu sfârșitul. Noi am semnat Cartea Drepturilor Omului. Când am menționat Europa creștină, mă refeream la aceasta în legătură cu cele spuse de domnul legat de rasism. Nu putem avea rasism și violență, nu putem fi așa dacă ca punct de, val de referință cultural avem creștinismul. Nu înseamnă că celelalte religii ar fi interzise în genul meu de Europa creștină, nu ați, e o presupunere de a dumneavoastră. Apoi chestiunea geografică, da, ați spus ceva corect. Știm foarte bine că Rusia nu face parte din Europa Unită. Însă pentru a fi cinstit cu dumneavoastră, trebuie să vă spun că mi-aș dori ca Rusia, Ucraina, Belarus să facă parte din Europa. De ce nu? nu au aceeași moștenire istorică, făceam o trimitere istorică înainte, o trimitere la istorie înainte, facem parte din aceeași familie și e un punct foarte important. Eu m-am căsătorit cu o femeie din țara Baștilor, Opt dintre copiii mei s-au născut în Anglia. Sunt un european perfect. Știu ce înseamnă să fii european, pentru că am trăit în uh, mijlocul Europei, 20 sau 30 de ani. Cunosc foarte bine spiritul european și cred că e adevărat că vorbim de o, noi avem o Europa diferită față de cea pe care ați descris-o dumneavoastră, însă pentru a apăra libertățile, vă dau un exemplu. Nu știu dacă ați discutat sau nu despre Visegrad, însă propunerea de la Visegrad, care e o propunere europeană, e puțin diferită față de ceea ce credeți dumneavoastră că e acum adevărul, pentru că ei cred în referendum, cred în mai multe puteri naționale și cred în subsidiaritate. Sunt acestea împotriva legislației europene? Nu cred. Uh, E ceva cu ce probabil nu sunteți de acord, însă sunt legitime, nu doar din punct de vedere juridic, ci și din punct de vedere politic. Pentru că eu nu accept faptul, nu sunteți legal, nu sunteți criminal, dar nu ne puteți primi banii. Nu funcționează așa. Aveți de făcut o istorie, de luat o decizie istorică. Trebuie să decideți dacă putem să fim în familia europenilor sau nu și asta înainte de poate niște alegeri și pe viitor poate se va spune făceau parte din familia europeană, spuneau lucruri corecte, dar nu îi ascultam pentru că Europa credea că sunt rasiști, fasciști, naziști și așa mai departe. Acesta este argumentul nostru. Ați vorbit de cetățenie. Știți foarte bine că există o dezbatere în Europa legată de cetățenie. Știți că țara mea, Italia, are ca baza legislației sale baza sângelui. Țara dumneavoastră, Spania, cred că avea același lucru până acum 10-15 ani. Anglia e la fel, nu legea pământului, legea sângelui. Și atunci credeți că pentru că noi credem în legea sângelui, nu avem dreptul să facem parte din familia dumneavoastră? Dacă, indiferent dacă ești liberal, scuze, dar dacă ești un liberal adevărat, atunci nu poți decât să spui, da, noi putem face parte din această familie. Uh, Mulțumesc și acum aș dori să îi dau cuvântul doamnei Ana Gomez. Da, aș dori să vă întreb. Spuneți că sunteți pentru Europa creștină a părinților fondatori. Puteți să îmi spuneți ce faceți cu cetățenii care trăiesc în Europa, sunt europeni, în această Europa pluralistă, multireligioasă? Ce faceți cu oamenii care nu sunt creștini? Ce veți face cu evreii? Ce ați face cu ei? Ce ați face cu musulmanii? Ce ați face cu oamenii care nu au piele albă? Ce ați face cu homosexualii? Au fost menționați aici. Apoi, considerați că Putin e un mare salvator. în Rusia a domnului Putin, de curând a fost legalizată violența domestică. Ce părere aveți în legătură cu acest fapt? Ce credeți despre Holocaust? Ce credeți despre domnul Brevic? Ce părere aveți despre președintele Trump? Aș dori să ne dați niște răspunsuri cât de scurte posibil și apoi, bineînțeles, voi verifica ce avem înscris din partidul dumneavoastră pe aceste subiecte. Intervenție fără microfon. Prin ce ați insinuat la sfârșit, nu, spuneți că nu am fost onest. Nu vă spun că trebuie să răspundeți pe scurt și eu mi-am adresat foarte repede întrebările și voi vedea, mă voi informa mai departe de ce aveți înscris, însă vă rog să fiți concis astăzi aici. În primul rând vreau să subliniez un fapt. Părerea mea e părerea mea, nu e neapărat părerea partidului APF, însă aș fi fericit să vă spun ce gândesc eu. Cred că devine tot mai mult un proces al ideilor, dar sunt obișnuit cu așa ceva și vă răspund cu plăcere. Am uitat toate întrebările dumneavoastră. What about Jews? Evrei, cei cu evrei. În prima parte, bine, haideți să facem totul mai complet. Eu văd Europa creștină ca punctul meu de referință. Ce cred despre restul? În primul rând, sunt înconjurat de oameni care nu cred. Poate în partid, sunt în partidul meu în Italia, dar nu sunt creștini. Credeți că ne aflăm undeva în evul mediu și că creștinismul este cel care se va impune cu sabia, lucrurile nu mai funcționează așa, nu mai putem convinge pe nimeni într-un asemenea fel. Eu cred că oricine drept, are dreptul să își exercite religia și cred că e o infracțiune să fie forțați oamenii să nu creadă în propria lor religie. Același lucru e valabil și pentru cei care îi oprimă pe creștini. În anumite locuri în Franța, în Anglia, știți că nu poți să porți cruciuliță la gât. Cred că e o infracțiune să ți se interzică așa ceva. Însă cred că e o crimă și să-i se spună unui uh, evreu, unui musulman, nu poți să-ți practici religia. Dacă o faci, trebuie să pleci. Nu, e destul de simplu. Nu am niciun fel de dubii în acest sens. Violența domestică e foarte interesantă. Există dezinformări în Italia. Așa ceva nu e o infracțiune. Doar femeia sau bărbatul trebuie să meargă la secția de poliție și să intenteze un proces. La fel se întâmplă și în Rusia în cazul unei agresiuni. La fel sau lucrurile și în Rusia. Eu nu cred că e un atac împotriva femeilor. Un al doilea punct, homosexuale. Eu nu sunt homosexual. Nu cred că homosexualii ar trebui să se căsătorească. Pentru că căsătoria e în istorie, în tradiție, nu doar în tradiția creștină. Există o conversație interesantă între Seneca și Neron de mai mult acum 2000 de ani, mai puțin de atât de fapt, în care Seneca explică de ce căsătoria nu e posibilă pentru homosexuali. Nu cred că ar trebui să fiu declarat ilegal pentru că spun acestea. Sau asta spuneți? Cu asemenea declarație e ilegală? Vreau doar să știu care e părerea dumneavoastră. Ar trebui să vă menționați. Fiecare își spune părerea aici. Pozițiile, nu opiniile, spune doamna vorbitor. Despre domnul Brevic, ce spuneți despre el? Ce pot să spun despre el? De ce faceți o legătură între mine și Brevik? Brevik era mason, nu? Dacă eu, dacă aș fi și eu, nu m-ați întrebat dacă Brevik face parte din grupul meu, eu, din loja mea, nu am nicio legătură, nici filozofică, nici ideologică și așa mai departe. Credeți că e un criminal? Bineînțeles, ce să fie. Ce credeți despre președintele Trump? ca să fiu sincer, trebuie să spun că e un uh, vânt proaspăt în America. Avem pe cineva care pentru prima dată vorbește despre întreprinderi normale împotriva capitalismului financiar. Asta face Trump. Nu sprijină ce a făcut sistemul bancar sau ce a făcut Soros cu monedele în, ur, în ultimii ani. El sprijină producția, producția adevărată. Și în acest sens e într-adevăr o frumoasă revoluție revigorantă. Holocaustul, ultima mea întrebare, ce poziție are partidul, alianța pe care o reprezentați față de Holocaust? E destul de simplu. Nu cred că o să întrebați orice partid care e poziția lor legată de Holocaust. De ce s-a ajuns la această întrebare? Am 57 de ani. Ați văzut vreo declarație de-a mea să spun ceva în acest sens? Nu, pentru că nu am făcut niciodată o declarație. Consider o crimă, o crimă oribilă să ucizi pe cineva pentru religie sau naționalitate și ar trebui să fie suficient. Domnule Jacobson, doreați să mă adăugați ceva, vă rog? Um, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Sunt foarte uimit de ce întrebări se pun aici. Trebuie să mă întreb ce are totul de a face cu ceea ce discutăm noi aici. Țin să vă reamintesc faptul că avem un regulament avem un regulament care spune foarte clar când un partid politic la nivel european poate să nu mai primească finanțare. E legat de programul pe care îl are partidul, îl aveți în față. L-ați văzut și dumneavoastră și l-ați menționat. În niciun punct din acest program nu ați putut să spuneți că se merge împotriva uh, valorilor europene în programul nostru, apoi comportamentul partidului, acțiunile partidului, activitățile. Am vorbit despre ele și s-a constatat că aveți informații lipsă sau, sau informații greșite despre anumite persoane și nu vă puteți baza pe aceste informații. Aici trebuie să constatăm că părerile personale ale domnului Fiore sunt irelevante. Ce părere are dumnealui despre Holocaust, despre Breivik, despre homosexual, Coca-Cola, e absolut irelevant. Vorbim de programul partidelor și activitățile acestora. Despre asta trebuie să discutăm în acest forum. Și acest forum nu a făcut niciun fel de anchetă, nu are nimic de făcut în ceea ce privește ce face domnul Fiore și ce gândește pe anumite teme politice. Așa Așa că vă rog, dați novadă de raționalitate aici și să vorbim de subiectul nostru concret și vă rog să veniți cu acuzații concrete, cu sarcina probei și nu pur și simplu aruncăm niște pietre în lac și să sperăm că iese ceva neașteptat. Mă uimește foarte mult ce se discută aici și vă rog să ne întoarcem la subiect. Vă mulțumesc. Vreau să precizez că nu ceream un aviz personal sau o părere personală, ci cea a partidului. Doamna președinte, acum aș prefera să continuăm dezbaterea. Întrebările. Mai întâi domnul Völken va avea cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. O întrebare scurtă și simplă. Am discutat despre regulament și articolul 3, litera C din regulamentul de procedură stipulează faptul că partidele trebuie să respecte în programul și activitățile lor principiile pe care se uh, uh bizuie Uniunea Europeană, democrație, respectarea drepturilor omului, libertăți fundamentale și statul de drept. Ați putea eventual să ne explicați cum anume noastră respectați prin activitățile și programul dumneavoastră drepturile omului, așa cum apar ele în regulament. Mulțumesc! Well, uh, uh every uh, conference. Fiecare conferință, fiecare act pe care îl faci într-o țară oarecare, pentru că noi activăm în mai multe țări, îți oferă posibilitatea să te exprimi într-un fel sau altul. Ca să vă dau un exemplu, unul la care, probabil, pe care vreți să-l auziți cel mai mult, și anume imigrația. Noi avem o atitudine critică față de imigrație, dar în statute, în trecutul nostru, în pregătirea noastră, putem spune în fine, pentru mine e diferit că ține de țara mea, dar în activitățile noastre am spus întotdeauna foarte clar că fiecare persoană are dreptul de a se dezvolta. Că nu există oameni superiori sau inferiori, și că ar trebui să existe respect pentru tradiții, obiceiuri și pentru prezentul, trecutul și viitorul fiecarei persoane. Eu cred că astfel respectăm drepturile omului. Acum să vă dau un exemplu, dinainte de Siria. De ce ar trebui să mă duc eu într-o țară arabă cu oameni, uh, cu arabi, cu țări diferiți, cu o religie diferită și poate nu-mi risc viața, poate că nu e cazul, dar să-mi risc liniștea și pacea, să mă duc acolo și să apăr drepturile lor. Pentru că asta e o demonstrare superbă a felului în care noi am apărat drepturile oamenilor. Și nu numai a oamenilor noștri, germani, din Germania, italieni sau suedezi, a tuturor. Deci, o trimitere specială la oameni care locuiesc într-o țară precum Siria. Deci, noi, la orice moment, am demonstrat respectul nostru pentru oameni chiar și diferiți și fără niciun fel de logică de superioritate. Și chiar în conceptul nostru de cetățenie suntem de părere că nu există o cetățenie superioară altei cetățenii. Fiecare are dreptul de a exista, de a fi în funcție de circumstanțele sale personale, de unde s-a născut, cum a fost crescut și așa mai departe. Deci putem spune că noi întotdeauna, în mod constant, am demonstrat această poziție și am respectat toate, toți ceilalți oameni în lume. Și o întrebare suplimentară. Deci, noastră plecați de la ideea că a ucide oameni în război ar fi un drept al omului? V-am înțeles eu corect când noastră spuneați că dacă e să lupți în Siria, una din activități, spre exemplu, ar putea fi un drept al omului. Eu nu am luptat în Siria, am mers acolo ca și delegație, am discutat cu politicieni, am mers în uh, orfelinate, am văzut oamenii în zone uh, dificile, uh, poate n-ați înțeles bine, cred că e o neînțelegere la mijloc, n-am luptat nimic, nicăieri. Doamna președinte, și acum să dau cuvântul domnului Gonzales. Pons. Mulțumesc, doamna președinte. Nu vreau să formulez niciun fel de întrebare. Nu, nu vreau să formulez niciun fel de întrebare. Nu vreau ca prin intervenția mea să mai dau uh, spațiu de, de, de manevră și posibilitatea de răspuns tuturor celor care se află aici în fața noastră. S-a spus, da, aici nu e vorba un, de un tribunal dar nici mm, o dezbatere. Nu suntem aici ca să discutăm cu ei și să comparăm idei și să... Nu! Eu n-am venit aici în această după-amiază să aud că nu este pertinent ceea ce se spune referitor la Holocaust sau că dacă am vorbit despre Holocaust e ca și cum am vorbit despre Coca-Cola. Nu, mie mi-ajunge, mie mi-ajunge cu ce am auzit. Și domnii aceștia sunt de față pentru a afirma ceea ce cred ei că uh, corespunde drepturilor lor. Nimic mai mult. După care noi o să ne uităm și la programul lor și după aia noi o să vedem ce și cum au acționat. După care noi vom citi presa. Pentru că noi, da, credem într-o presă liberă și noi apoi ne vom lua o decizie în ceea ce privește banii proveniți din subvențiile Uniunii Europene. Da, poți să vii aici să spui absolut invers pe dos decât ceea ce gândești și să uh, spovedești uh, pe dos față de ceea ce faci de fapt de drept. Eu nu sunt la tribunal aici și nici o dezbatere nu vreau să avem, așa că nu e nevoie de o platformă pentru publicitate. Eu n-am nicio întrebare. Ceea ce vreau să spun, am să spun ulterior, când o să hotărâm ce anume vom face cu acest partid politic. Puedo o comentar? Pot să răspund? Uh, um, aici avem o demonstrație foarte clară ce înseamnă o poziție neliberală, pentru că lucrurile pe care le-am spus au fost transformate. Am spus eu că Holocaustul a fost, uh, nu a fost pertinent? N-am spus așa ceva. Am spus vreodată că Holocaustul nu e pertinent? Dacă credeți așa ceva, dacă v-a zis cineva așa ceva, atunci vă mințiți și vă înșelați, vă înșelați amarnic. Aici e adevărat că e un, un tribunal și dacă noastră sunteți judecătorii, uh, stăm prost. Dar vă rog frumos să fiți atenți, pentru că dacă vreți să organizați o audiere, nu putem avea uh, așa o atitudine doar acuzatoare și adică la modul că nu vrem să-i ascultăm pentru că spun lucruri false, că de ce ascultăm, că trebuie să judecăm imediat. Păi cum? Cum vine asta? Sună ca un fel de închiziție, nu? I'll give Și acum dau cuvântul domnului Ramon Jauregui. Da, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să închei pe aceeași linie, așa cum spunea și domnul Gosales Pons. Și eu sunt absolut de acord cu cele spuse de dânsul. Trebuie să explicăm în ce fel arată lucrurile aici. Pentru că actul acesta nu e așa cum s-a spus un tribunal, în mare parte pentru că nici măcar nu a fost o acuzare oarecare. Dacă am fi într-un fel de acuzație și ați avea un drept la apărare, atunci prealabil ar trebui să venim printr-un fel de cap de acuzare, într-un text ceva, un, un, să, să, să exprimăm niște capete de acuzare. N-a făcut acest lucru. Domnul Șoflin, când a început dezbaterea, conversația, a spus că da, bun, am venit să vă ascultăm pe noastră. Eu am făcut o introducere foarte pe scurt, tocmai pentru a stabili dreptul Parlamentului de a organiza această anchetă. ancheta care decurge dintr-o serie de indicii pe care nici măcar nu le-am descris. După care s-au adresat niște întrebări. Eu acum, mult sincer, împărtășesc părerea domnului Gonzales Pons, că n-am venit aici ca să vă ascultăm apărarea, ci, în fond, uh, Uh, nici măcar o platformă pentru a afirma uh, uh, ideile dumneavoastră, pentru că da, poate să fie ceva foarte oportunist, în sensul că dumneavoastră vreți ca Parlamentul acesta să nu vă sancționeze, însă decizia aceasta va trebui să o luăm pe baza unor dovezi, dovezi care există efectiv referitor la această platformă politică și asta va trebui să examinăm. Și veți avea la un moment dat dreptul la apărare, dar, în prealabil, noi trebuie să construim să construim un text care eventual va ajunge în instanță și care va examina uh, comportamentul politic al partidului prin intermediul a șase persoane, două din Parlamentul European, două de la Consiliu și două de la Comisia Europeană, care vor examina dacă partidul acesta politic eventual nu cumva acționează contrar principiilor fundamentale din Carta Drepturilor Fundamentale. Și asta o vom face ulterior, odată ce vom avea o părere foarte clară despre ceea ce s-a întâmplat. Așa că nu vreau să continuăm mai mult, uh, făcând aici o platformă de afirmații oportuniste. Ceea ce vrem este să vedem o, uh, care este contextul dumneavoastră, cu ce vă ocupați, care sunt activitățile, care sunt avizele, care sunt, uh, care sunt părerile, care sunt obiectivele. Asta trebuie să examinăm și să venim cu un raport către, către uh, instanță pentru a vedea dacă partidul acesta merită sau nu subvenții de la Uniunea Europeană. Și decizia aceasta o vom lua în momentul în care Comisia AFCO își va elabora raportul și o va trimite la tribunal în așa fel încât aceasta să ia uh, decizia corespondentă. Și deocamdată nu mai avem nimic altceva de adăugat. Grazie. Eh, Ramon. Eh... Mulțumesc sunt de acord cu ce ai spus tu și cu ce a spus colegul Gonzales Pons. Nu este un proces. Acum aș da cuvântul colegului Schofflin. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Nu mai am mare lucru de adăugat. Cam totul a fost spus. Am ascultat cu fascinație argumentele domnului Richter. Da, un discurs juridic. Foarte frumos, dar nu relevant. Cu alte cuvinte, este ofuscat. Dar asta n-are nimic de a face cu discuțiile noastre. Apoi, s-a făcut de deseori trimitere la valorile democratice. Dar n-am auzit uh, din partea prietenilor noștri de azi după amiază să se limiteze vreun fel, așa cum presupune limitare. Vă rog frumos, dacă vorbiți despre Visegrad, vă rog frumos, nu dați lecții, pentru că eu pot să încep să vorbească în limba maghiară și să vă spun adevărul despre Visegrad. Uniunea Europeană are dreptul de a face ce vrea cu banii săi, conform criteriilor pe care le-a stabilit. Mulțumesc! Ja, Frau Vorsitzende. Da, doamnă președinte, stimate doamne, stimați domni, sunt tot mai uimit de ce aud aici, e de necrezut. Faptul că ne așezăm aici, vă așezați aici și ne spuneți, da, e alegere alegerea Uniunii Europene cui îi dă bani și cui nu. Trebuie să ținem cont de faptul că Uniunea Europeană așa cum arată ea și cum sunteți dumneavoastră aici, sunteți obligați prin Cartea Europeană a Drepturilor Fundamentale, pe care ați tot menționat astăzi. Și apare o propoziție acolo, și anume că în fața legii toți oamenii sunt egali, și toate partidele, toate persoanele juridice, toți aceștia sunt egali în fața legii și dacă Uniunea Europeană finanțează partide, ceea ce ar putea să, partide, ceea ce ar putea să nu facă, ar putea să spună nu finanțăm niciun fel de partide. Se poate face și așa. Și atunci m-ar interesa foarte mult să știu cum ar reacționa oameni din alte partide care dintr-o dată nu ar mai avea acest bani. Însă dacă Uniunea Europeană se hotărăște să financeze partidele europene, atunci trebuie să le trateze în mod egal și trebuie să țină cont de principiile care apar în regulamentele vizate, acolo unde se reglementează pe ce criterii banii sunt acordați și când pot fi aceștia suspendați. E o întrebare, e o chestiune juridică și nu una politică. Și dacă mm, dumneavoastră europarlamentarii ați, să veniți aici să spuneți nu suntem aici să vă ascultăm cum vă apărați, nu suntem aici să vă acuzăm, dar bineînțeles nu sunteți aici să ne acuzați pentru că nici nu puteți să ne acuzați pentru că nu aveți faptele de care e nevoie. Faptele pe care le-ați prezentat aici au fost combătute și nu mai există. Argumentația dumneavoastră s-a dus pe geam. Asta e realitatea. Tot ce s-a spus după aceea nu a fost decât să uh, o încercare nereușită de a considera aici că părerile ar fi încălcări ale valorilor europene, păreri care nu sunt conforme cu majoritatea aici. Cum spuneați, nu e o procedură juridic, judiciară aici. Nu, nu e. Aceasta va exista când vom merge la Curtea Europeană și vă voi asigura că acolo va trebui să veniți cu sarcina probei. Nu puteți veni cu argumentări. V-ați făcut o părere despre noi, chiar dacă nu există această bază cu datele, nouă ne e absolut indiferent. Spuneți că, în realitate, reprezentăm ceva diferit față de ceea ce s-a spus acum. Nu, sunt metode pe care le cunoaștem de la vânătorile de vrăjitoare din Evul Mediu. Spuneți că e indiferent ce spune acuzatul, pentru că lucrurile stau așa cum credem noi că stau da, suntem împotriva valorilor, atunci da, acuzați-ne. Dacă spunem suntem împotriva lor, suntem acuzați. Dacă nu, suntem acuzați, ni se spune că mințim. Asemenea, metodele puteți folosi în continuare, însă pot să vă promit că vă veți afla în fața Curții Europene de Justiție și unde veți vedea o adevărată lecție, pentru că acolo vom discuta despre punerea aplicare a regulamentelor despre care vorbeau Însă nu trebuie să ajungem atât de departe. Puteți să țineți cont acum de temeiurile juridice, să vă bazați pe evenimente, pe fapte, fără să țineți prea mult uh, cont de contextul politic din care veniți. Pur și simplu să țineți cont de fapte, informațiile pe care le avem, informații în mare parte false care au fost prezentate aici și irelevante în mare parte și apoi în ceea ce privește programul pe care îl aveți și pe acesta în față și vă arată că nu există nicio încălcare a, a valorilor și drepturilor europene. Am fost emit de o întrebare, am fost întrebați, da, cum știm că partidul dumneavoastră pentru drepturile omului? Vă spun, foarte simplu, probabil dumneavoastră ca europarlamentar ar trebui să citiți actele care apar, să citiți programul politic al partidului. Să-l verificați și atunci veți vedea că în articolul 3 din, partid, din programul partidului a, și la sfârșit se spune foarte clar EPF observă și respectă demnitatea umană, democrația, egalitatea, statul de drept, drepturile omului, inclusiv ale, celor, ale acelor persoane care fac parte din minorități. Totul apare în program, în documentele care vă sunt la dispoziție. Așa că trebuie să țineți cont de fapte și nu de părerile politice care credeți că sunt reprezentate. Să vă limitați la faptele existente și veți vedea că nu e nicio încălcare orilor fundamentale ale Uniunii Europene. De aceea noi credem că acuzațiile ce ni se aduc sunt nefondate și de aceea vă rugăm să le retrageți. Mulțumesc. Ok. Uh, then our meeting... Întâlnirea noastră se încheie aici. Dacă mai dorește altcineva să ia cuvântul, 30 de secunde. Cred că multă lume a fost supărată de discursul meu precedent. E vorba de idei și de acțiuni. Vă rog să ne judecați în funcție de acțiunile și ideile noastre concrete. Nu vă bazați pe ceea ce credeți dumneavoastră despre noi, așa cum fac unii din partea aceasta a sălii. Nu este o decizie despre câteva mii de euro pe lună în următoarele luni, ci este o chestiune de principiu. Dacă ideile noastre merită să fie dezbătute sau dacă trebuie expulzate din Parlamentul European pentru că nu sunt suficient de bune, deși devin ideile multor guverne din lume. Okay, I thank you all. Uh... Mulțumesc tuturor celor prezenți. următoarea întâlnire pe 20 și 21 martie. Ce